And so we start now. Welcome to everybody. Vom începe acum. Bun venit tuturor și le urez bun venit și parlamentarilor care vin din multe parlamente naționale din multe țări. Știu că unii colegi uh, acum uh, intră în sală, da, știm că unii sunt în întârziere și Comisia urmează să ni se alăture, Comisia Europeană. Însă ne aflăm aici în uh, prezența ministrului Luxemburgului, care reprezintă președinția luxemburgheză, așa că nu vom mai aștepta. Îl avem pe domnul Claude Meș, ministrul educației pentru tineret și uh, copii și mai are și multe alte competențe, domnul ministru. Știți că ne aflăm acum sub președinția luxemburgheză a Uniunii Europene. E onoare să vă avem alături de noi. Nu e prima oară când ne întâlnim, pentru că în aceste șase luni am muncit mult împreună. Voi începe în engleză, dar după aceea voi vorbi în limba italiană. Aveți aceste căști fantastice și știți că putem, puteți să alegeți uh, interpretarea în limba pe care vă doriți, vedeți un număr pe aparatul dumneavoastră. Și vedeți aceste cutii din prejur, puteți alege numărul limbii pe care doriți să o ascultați. Așa că le mulțumesc interpreților pentru munca lor și contăm pe voi, spune doamna președintă. Bine, voi continua în limba italiană, dacă îmi permiteți. Asta e doar pentru colegii noștri de la Comisia pentru Cultură și Educație. Dacă nu există niciun fel de obiecții, putem să adoptăm proiectul de ordine de zi. Da, cred că putem. Al doilea punct. Aș dori să vă, inter- să vă informez în ceea ce privește interpretarea că astăzi avem interpretare în toate limbile. Funcționează interpretarea, interpretarea puteți să auziți pe interpreți foarte bine. Deci avem interpretare în toate limbile, în afară de croată și malteză. În rest, toate celelalte limbi sunt acoperite. Așa că haideți să începem în timp ce îl așteptăm pe domnul comisar să deschidem această ședință și trebuie să spun, stimați colegi, stimați prieteni, stimați invitați, inclusiv cei de la Forumul pentru Tineret, Forumul European pentru Tineret, țin să vă spun că sunt foarte fericită să văd care loc această primă reuniune interparlamentară în ceea ce privește tineretul și educația. Acesta este subiectul nostru principal de astăzi. Eu sper că și anul viitor vom putea organiza o astfel de conferință interparlamentară pe chestiuni legate de cultură. Cred că e un mod excelent prin care putem stabili relații bune cu parlamentele naționale, cu părțile implicate cele mai importante și cred de asemenea că e o metodă excelentă de a oferi o bună consolidare a acestor chestiuni pe agenda Comisiei Europene. Comisarul este alături de noi, bine ați venit! Un moment, vă rog. Bene. We are... Dear Commissioner, thank you to Stimate domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și voi continua acum în italiană. Aceasta este o reuniune în care noi credem cu toată tăria. Nu cred că putem începe înainte ca întâi să ne gândim la victimele atacurilor teroriste de la Paris – și aș dori să exprim solidaritatea noastră față de prietenii noștri francezi prezenți aici și nu doar ei au fost afectați, ci întreaga Europa, așa că eu dedic această reuniune multor tineri care, din păcate, au decedat în locurile în care se întâlneau, în locurile în care erau împreună. Ei sunt exact generația Erasmus despre care dorim să vorbim astăzi și cu care dorim să vorbim astăzi. Acești tineri au fost uciși în niște locuri care reprezentau pacea. Acestea au fost țintele teroriștilor. Așa că noi trebuie să profităm de această ocazie și să ne exprimăm îngrijorările, ne amintim de cele întâmplate după evenimentele de la Charlie Hebdo Într-adevăr, radicalizarea crește în anumite grupuri de tineri în Europa și eu cred că trebuie să avem un răspuns și prin educație și cultură la acest fenomen. Să ne amintim de expresia puternică de după atacurile de la Charlie Hebdo, unii uh, profesori din regiunea Sandenia au scris unii din, unele dintre victime erau uh, frații noștri, dar uh, și atacatorii sunt fii noștri. Cred că, da, e nevoie de soluții prin educație, prin integrare și e nevoie de dialog intercultural și interreligios. Și dacă îmi permiteți, aș dori să mă întorc și la un program foarte eficient care uh, a fost de prim-ministrul nostru, domnul Renzi, în Italia. Pentru fiecare euro în securitate, haideți să cheltuim un euro pentru cultură, a spus dumnealui. Și cred că aceasta, acesta ar trebui să fie și programul nostru. Noi am acordat un loc central tinere, tinerilor în programele noastre pentru că șomajul afectează 20% dintre tinerii sub 25 de ani. În anumite țări, mai ales în sud și în sudul Italiei, rata șomajului atinge peste 40%. Există 13 milioane de oameni care nu se află în educare, nu au un loc de muncă sau în un stadiu de formare și unul din patru, unul din patru copii se află la limita sărăciei. Toate aceste cifre se dublează în cazul migranților și de asemenea există un dezechilibru în ceea ce privește cerințele pe piața muncii și ofertele disponibile pe ea. Așa că avem nevoie de o creștere durabilă, inteligentă, avem nevoie de o rată mai mare a angajării, dar toate acestea se vor întâmpla doar dacă reușim să oferim un spațiu european mai primitor care să ofere educație la nivel înalt, formare pe parcursul întregii vieți, stagii de ucenicie, opțiuni duble de educație, dacă reușim să creăm noduri, rețele. Știm cât de importante sunt toate aceste aspecte care țintesc direct tinerii, mai ales când vorbim despre tineri care au un potențial mare de antreprenoriat. Trebuie să muncim și în ceea ce privește politicile de incluziune socială. Potențialul lor transversal e foarte important. Nu putem să ne concentrăm doar pe ocupare și pe angajare, ci trebuie să investim și în componenta socială. Două treimi din statele europene au plasat incluziunea socială a tinerilor printre prioritățile de la guvernare. În ultimii ani, foarte multe țări au reușit să facă reforme importante în educație și ocupare. Vom, îi vom auzi pe colegii mei vorbind despre acestea ceva mai târziu. Noi, europarlamentarii, am luptat pentru o creștere de 40% în programul Erasmus Plus din 2014 în 2020 și am cerut aici niște acțiuni specifice astfel încât să fie promovați tinerii, Erasmus Mundus, sportul pentru prima dată urmează să fie promovat și și acestea sunt elemente foarte importante pentru noi. Am sprijinit garanția pentru tineri și împreună cu Comisia pentru Ocupare vom continua să facem acest lucru. Și mai există și alte programe, cum ar fi Orizont 2020, apoi fondurile structurale și aceștia au acum finanțare specială pentru politici pentru tineri. Comisia noastră acum pregătește două rapoarte. Unul are de-a face cu relansarea educației și formării a strategiei privind aceste două componente și un raport 2016-2018 despre tineri. Vom discuta și despre acestea. Din decembrie în ianuarie vom vota trei rapoarte importante pe mobilitate, pe formare și un al treilea pe sistemul de învățământ în școlile europene. Va fi un an foarte aglomerat pentru noi. Am lansat toate acestea odată cu punerea în aplicare a procesului de la Bologna, astfel încât să promovăm antreprenoriatul și, și tot ce ține de învățare și predare folosind internetul. Credem că Fondul pentru Europa pentru cetățeni e în continuare insuficient și mulțumesc Comisiei pentru Educație că lucrează pentru noi, pentru platforma aceea de e-teaching, o, o platformă pentru profesori. Și apoi a fost pus în aplicare o propunere făcută de tineri pe care noi am adoptat-o, pentru că, da, într-adevăr, ascultăm. E o inițiativă care sperăm că va ajunge realitate. Îl avem și pe comisarul Tyson, care se axează pe diferitele tipuri de formare. Și un alt aspect important asupra căruia am lucrat foarte mult, inclusiv la Strasburg, e în ceea ce privește urgențele umanitare. Vedem mulți refugiați, printre care sunt mulți tineri și copii. În bugetul pentru 2016 am reușit să obținem o dublare a resurselor în ceea ce privește educația minorilor mai ales în cazul refugiaților. Există și un proces parlamentar demarat în acest sens, astfel încât să fie deschise locuri în universități pentru refugiați și și posibilități de învățământ la distanță. Există mai multe legislații deschise în acest sens, și, și în ceea ce privește Creative Europe, partea de cercetare și aceasta este în funcțiune. Am vrut să vă spun cam ce am făcut noi până acum împreună și le mulțumesc și experților care au fost implicați până acum și care vor continua să se implice. Așa cum vedeți, nu vorbim doar despre tineri, ci vorbim cu tinerii și de aceea am inclus acum și pe secretarul general al forumului pentru tineri europeni, care ne va vorbi pe aceste subiecte. După intervenția fiecărui um, expert din această primă rundă, vom asculta apoi câte un reprezentant al tinerilor. Acei membri uh, ai parlamentelor care doresc să vorbească trebuie să completeze un formular, un formular pe care ar trebui să îl aibă în fața lor și să spună în care punct doresc să își aduc contribuția. Vom avea o dezbatere după fiecare rundă de prezentări și apoi voi aloca timpul de vorbire în funcție de cum reușim să ne încadrăm în timp. La 12 și jumătate trebuie să terminăm și să și facem tradiționala noastră fotografie de grup. Acum, fără să mai adaug altceva, îi mulțumesc și dau cuvântul domnului Claude Meș, ministru al educației și ministru și pentru uh, educație universitară în Luxemburg. Domnule, aveți cuvântul. Președinte, monsieur le comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ne bucurăm foarte mult să participăm la această reuniune interparlamentară. Ce importanță, ce loc dăm tinerilor din Europa astăzi? Cum putem să creăm condiții mai bune pentru ca ei să se poată dezvolte și să contribuie la ceea ce devine această Uniune. Iată problemele principale cu care ne confruntăm astăzi. Sunt de asemenea chestiunile pe care am dorit să le abordăm în timpul președinției luxemburgheze a Consiliului, în special în ceea ce privește rapoartele europene comune pentru educație și tineret. Tinerii din Europa se află astăzi într-o varietate de situații, însă sunt câteva chestiuni primordiale, printre care cetățenia. Trebuie să le creăm acestor tineri condiții pentru ca ei să aibă parte de perspective de viitor și să se considere cetățeni ai țărilor lor și ai Uniunii Europene. Am încercat să abordăm această chestiune discutând cu tinerii europeni și adoptând o rezoluție în ceea ce privește participarea politică a tinerilor. Pentru a întări această participare ca cetățeni a tinerilor, e foarte important să îmbunătățim atitudinea lor față de factorii de decizie. Trebuie să întărim parteneriatele între educația formală și cea informală. Școlile, un loc în care se întâlnesc toți tinerii din această generație, are un rol esențial. Trebuie să întărim participarea civică a tinerilor. Acest lucru este o problemă în ziua de astăzi, pentru că, în general, tinerii din Europa au parte de un sistem de învățământ mai performant ca niciodată, însă acest lucru nu este accesibil pentru toți. Știm, de exemplu, că tinerii din familii de imigranți au acces mult mai dificil la același nivel de educație ca ceilalți elevi. Iată de ce ministrii învățământului și-au -au luat angajamentul să reducă aceste diferențe în mediul școlar. E unul din obiectivele noastre centrale. Încă nu le putem oferi tinerilor perspectivele de care au nevoie. Unii au impresia că ideologiile extremiste, care sunt complet opuse față de toate valorile noastre, uh, le oferă mai multe răspunsuri întrebărilor pe care și le pun, ceea ce înseamnă că trebuie să acționăm împreună. Pentru următorii trei ani, prioritățile includ participarea socială a tinerilor, participarea și accesul lor la piața muncii, iată mize care se întâlnesc în toate obiectivele pe care ni le propunem, în special pentru a oferi perspective de viitor tinerilor în societatea noastră. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, e adevărat că am făcut pași înainte, însă trebuie să continuăm cu mult mai multă hotărâre. Prin instrumentul uh, garanției pentru tineret, putem oferi o cale prin care ei să-și atingă potențialul și trebuie să ne coordonăm mai bine eforturile în ceea ce privește domeniul învățământului, tineretului și al ocupării. Anul 2015 a fost un an dramatic. Sute de mii de persoane se îndreaptă și s-au îndreptat către Uniunea Europeană. Iată o problemă cu care nu ne-am mai întâlnit, o problemă ce afectează și mediul educației cum putem să sprijinim integrarea acestor noi migranți. Iată o chestiune pe care o vom aborda în toate consiliile de miniștri dedicate tineretului, educației, culturii și sportului. Trebuie să susținem integrarea migranților prin sistemul de educație, trebuie să susținem dialogul intercultural, trebuie să întărim participarea democratică și să-i susținem în special pe cei vulnerabili, pentru a pute, putea contribui mai bine împreună cu colegii mei din Luxemburg la Consiliul pentru Tineret și Educație. Am prezentat aceste concluzii președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei și al Parlamentului European. Sper ca aceste posibilități de acțiune să-și găsească locul într-o strategie globală. Doamnelor și domnilor, am să mă opresc aici cu această scurtă prezentare și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru cele spuse și ce ne-ați spus, da, va fi un subiect al dezbaterilor noastre. În ceea ce privește aceste angajamente, da, sunt foarte importante pentru că trebuie să prevenim radicalizarea și să prevenim și excluziunea socială. La ultima sesiune plenară am discutat și despre niște standarde comune în aceste abordări în Europa, pentru că trebuie să ne asigurăm că acești copii, acești băieți și aceste fete vor fi edu- educați toți într-un mod calitativ și trebuie să le oferim mai mult sprijin. De aceea am cerut o finanțare crescută pentru aceste obiective. Așa că vă mulțumim, domnule ministru, și acum îi dăm cuvântul domnului comisar Tibor Navracic. Știți că dumnealui este comisar pentru educație, cultură, tineret și sport. Este rândul dumneavoastră. Acum, domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru, stimați membri, doamnelor și domnilor. E o plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. În această dimineață aș dori să ne gândim împreună la provocările cele mai urgente care se află în fața Europei astăzi. În primul rând, aș dori să subliniez rolul pe care îl are educația și rolul pe care îl au politicile pentru tineri în ceea ce privește excluderea și radicalizarea tinerilor. Atacurile brutale care au avut loc la Paris luna trecută ne bântuie încă mințile. Acestea ne reamintesc de diferențele și diviziunile și tensiunile din societățile noastre. Aceste tensiuni sunt cele care reies de pe urma unui continent care încă luptă să-și revină după criza economică și financiară materialul nostru social se află sub o mare presiune. Foarte mulți europeni, milioane, se află la pragul sărăci, sărăciei. Apoi, șomajul în rândul tinerilor este încă incredibil de mare în anumite țări. Uniunea noastră este acum mai puțin inclusivă și mai puțin egală. Observăm că există o prăpastie care crește pentru mulți uh, tineri să se gândească la un viitor uh, strălucitor e deja o provocare. Da, în linii mari această nouă generație e mai bine educată, mai bine informată, mai bine conectată decât cele precedente. Însă foarte mulți tineri simt că exact acum, în acest moment în care vor să fie în controlul vieților, să aibă controlul vieților și să-și găsească un loc în societate, speranțele lor sunt dărâmate. Eu sunt alături de cei care se simt lăsați în urmă, care simt că nu au niciun fel de oportunitate și au visele sfărâmate. Foarte mulți tineri se întorc cu spatele la democrația tradițională. În alegerile de anul trecut pentru Parlamentul European, de exemplu, doar o persoană din trei în rândul tinerilor a votat. Și mai alarmant, anumiți tineri își întorc spatele și în ceea ce privește valorile civice și democratice, cum ar fi familia sau prietenii. Pe măsură ce se, se duc spre marginile societății, se apropie de radicalizare și de extremism violent. Nu voi accepta să-i pierdem pe acești tineri deziluzionați. Ei trebuie să se afle în centrul atenției noastre în anii următori și nu doar atunci, în momentele în care un atac terorist ne amintește de toate aceste probleme pe care le au acești tineri. Trebuie să muncim împreună pentru schimbare. Eu îmi doresc o Europa în care fiecare tânăr să-și găsească locul și să trăiască într-o societate deschisă și inclusivă. Uniunea Europeană este construită din valori fundamentale care dau o formă vieții noastre încă de după al doilea război mondial. Respect pentru demnitatea umană, libertatea de exprimare, democrație, egalitate, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Evenimentele recente ne amintesc că aceste valori sunt acum în pericol și fiecare dintre noi trebuie să acționeze. Trebuie să acționăm la nivel local, în comunități, să acționăm la nivel regional, național și european. Domeniile pentru care sunt responsabil, ca și comisar european, educație, cultură, sport, toate acestea joacă un rol important în ceea ce privește apărarea valorilor civice și a incluziunii sociale și de asemenea și în combaterea discriminării în toate formele ei. Săptămâna trecută, la o reuniune cu miniștri în Bruxelles, mi-am reafirmat angajamentul că voi folosi toate instrumentele care le am la dispoziție, cooperarea noastră în ceea ce privește politicile pentru tineri și în programul luate de finanțare ar fi un exemplu. Le-am spus miniștilor că trebuie să fie mai bine provocată incluziunea socială în politicile noastre, mai ales pentru educație, cultură și sport. Am discutat cu miniștrii de noi priorități în ceea ce privește educația și aici am discutat despre educația inclusivă. Miniștrii pentru tineret au fost de acord că trebuie să ne concentrăm pe munca asupra tinerilor, pe incluziunea socială a tuturor tinerilor. Ne-am angajat că să ne asigurăm că mai mulți tineri pot să se implice în viața democratică și civică și să se facă tranziția de la școală în, um, la muncă mai ușor. În ceea ce privește educația, trebuie să revizuim ceea ce se predă în școlile noastre. Trebuie să ne asigurăm că tinerii au abilitățile de care au nevoie astfel încât să-și găsească un loc de muncă, pentru că angajarea este în continuare cel mai bun instrument împotriva excluderii sociale. Însă educația trebuie să facă mai mult. Tinerii trebuie să fie mai bine atașați de valorile democratice. Trebuie să promovăm dialogul intercultural și trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsată în spate din motive culturale, sociale sau religioase. Trebuie să-i sprijinim pe profesori aceștia au niște locuri de muncă foarte complexe și ar trebui, am înțelege mai bine dinam, și ei înțeleg mai bine dinamica tinerilor, mai bine decât majoritatea dintre noi. Profesorii trebuie să poată să facă față conversațiilor dificile care au naștere în sala de clasă trebuie să poată să discute pe subiecte spinoase, cum ar fi diferențe interculturale, și respect și înțelegere între culturi. De aceea, uh, profesorii au nevoie de o formare foarte bună. În sectorul tinerilor trebuie să ne asigurăm că tineri diferiți, din contexte diferite, pot să intre într-un schimb de dialoguri culturale și experiențe. Acest lucru e foarte important. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei care îi reprezintă și cei care lucrează cu tinerii, știu cât de importante sunt relațiile personale în lupta împotriva intoleranței. Și de aceea e nevoie de modele în comunitățile locale. Acestea au au un rol central de jucat. Colegi, profesori, lideri, religioși, cei care lucrează cu tinerii. Aceștia sunt eroi nerecunoscuți care luptă împotriva radicalizării și excluderii sociale. Vreau să mă asigur că astfel de persoane primesc mai mult sprijin. În 2016, programul nostru Erasmus Plus va primi mai multă finanțare pentru proiecte care promovează includerea socială. Aproximativ 400 de milioane de euro vor merge spre programe transnaționale și parteneriate în educație, în organizații care au de-a face cu educația, cultura, sportul și accentul se va pune pe o educație inclusivă în formare și tineret. Muncesc de asemenea și să mă asigur că programul Erasmus Plus sprijină mai bine mobilitatea profesorilor, a celor care lucrează cu tinerii și că există schimburi mai bune făcute între tineri și parteneri naționali. Programele care se desfășoară ne arată deja ce e posibil. Finanțăm programe care, de exemplu, combină educație informală cu educație în care sportul are o componentă principală și ne adresăm tinerilor care nu se află în niciuna dintre ramuri de educație, de formare, de angajare. De asemenea, și legătura între organizațiile de tineri și autoritățile publice este consolidată. Să vedem ce strategii pot fi găsite să prevenim radicalizarea. Prin proiecte ca acestea, noi reușim să facem ceva, așa putem să oferim mai mult sprijin. Înainte să închei, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre cum educația și politicile pentru tineri pot să ajute la integrarea migranților care vin în Europa. Într-adevăr, aceștia ar trebui să fie integrați de plin în sistemul de educație, astfel încât aceștia să aibă abilitățile de care au nevoie, astfel încât să-și găsească un loc de muncă și un loc în societate. După educația formală, e foarte important ca aceștia să beneficieze de pe urma unor activități, cum ar fi voluntariatul, să fie de asemenea implicați în activități sportive și schimburi culturale. Noi sprijinim statele membre în acest sens. De exemplu, încercăm să ajutăm pe studenți să-și continue educația și uh, să aibă o recunoaștere a calificărilor lor cât mai repede posibil. De aceea există centre de recunoaștere academică în Uniunea Europeană. În astfel de centre este un schimb de experiență prin care se încearcă recunoașterea diplomelor pe care le au aceștia. Apoi, cursuri de limbi străine. Acestea trebuie să fie disponibile migranților care abia sosesc pe teritoriile noastre. Doamnelor și domnilor, vom face față tuturor acestor provocări doar lucrând împreună. Fiecare poate să își aducă contribuția. Uniunea Europeană, instituțiile naționale, autoritățile regionale și locale, partenerii sociali și societatea civilă. Marea majoritate a acestui efort trebuie să aibă loc în școlile noastre, în universități, în comunitățile noastre. Aici trebuie să fie pusă în aplicare planurilor noastre. Însă trebuie să profităm de toate aceste forțe în Uniunea Europeană. Așa cum forțele de securitate luptă împreună în combaterea terorismului și forțele din educație trebuie să lucreze împreună astfel încât să luptăm împotriva radicalizării, sărăciei, șomajului. Incluziunea socială e răspunsul pe care trebuie să-l dăm dacă ne dorim o Europa unită, una prosperă și competitivă. Vom avea nevoie de fiecare dintre dumneavoastră să fie alături de noi și eu contez pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Ție comisario, eh, prendo molto eh, Vă mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur foarte mult că ne-ați împărtășit angajamentul dumneavoastră ferm și sunt de acord cu lucrurile pe care le-ați spus. Probabil că ar trebui să transmitem un semnal mai puternic. De exemplu, în programul Erasmus Plus poate ar trebui să dăm prioritate proiectelor pentru copii și tineri care provin din anumite țări. Poate că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe resursele pentru cultură și educație. Cred că ar trebui să transmitem un mesaj mult mai puternic și Comisiei Juncker și să spunem de mai multe ori că toate lucrurile acestea sunt teme foarte importante și priorități. Trebuie să vedem mai multă fermitate și angajamente mai hotărâte în acest domeniu. Acum am să dau cuvântul domnului secretar general al Forumului tineretului european. Ei au înaintat un raport din umbră Trebuie să le transmit colegilor noștri din Finlanda că din motive de sănătate, din păcate, cabina de finlandeză nu funcționează astăzi. Încă ceva, vă rog să nu uitați să completați documentele prin care ne anunțați în cadrul cărui panel veți să luați cuvântul. Stimați colegi, domnule comisar, domnule președinte, ce înseamnă să fii tânăr astăzi în Europa? S-a spus de multe ori că suntem prima generație din istoria modernă în care tinerii și copiii sunt afectați de, de sărăcie. Iată, este 2015 și încă vorbim de o criză economică și financiară. Pentru foarte mulți tineri, problemele nu s-au terminat și le mulțumesc antevorbitorilor mei că au menționat aceste statistici. Nu trebuie să vă spun eu că mulți tineri se află într-o situație foarte problematică. Trăim în vremuri de criză ceea ce înseamnă că în politică oamenii politici încearcă să găsească soluții pe termen scurt, soluții minune, dar în ceea ce privește tineretul nu avem soluții minune. Și atunci ce putem face? Însă nu totul este sumbru, sunt vremuri și în care tinerii au mai multă energie creativă decât oricând în trecut. Și într-adevăr, întreaga Europa este sub presiune, însă trebuie să ne întrebăm dacă democrația pe care o construim aici este o democrație rezistentă. Pentru că într-un sistem lipsit de elasticitate, ideile se prăbușesc foarte repede și nu rezistă presiune. Trebuie să folosim energia tinerilor pentru a lua decizii care să funcționeze pe termen lung. Dacă vrem să rezolvăm problemele generației noastre și ale generațiilor viitoare, trebuie să avem politici adecvate, politici transsectoriale și participative. Pentru noi, asta este rețeta politicilor care vizează tineretul. Trebuie să implicăm pe tineri în procesul decizional. Forumul Tineretului European numără peste 100 de organizații naționale și internaționale și considerăm că politicile sunt elementul cheie care pot să îmbunătățească viața tinerilor, care pot să-i facă să se implice în societate și în comunitate. Ne confruntăm cu foarte multe probleme, iată, fluxul de migranți, radicalizarea tinerilor, toate acestea pot afecta libertatea Europei. Dar mă întreb, de multe ori, și asta s-a menționat și aici, dacă chiar ar trebui să ne surprindă această criză, nu e oare ceva la care trebuia să ne așteptăm? tocmai pentru că nu am investit suficient în viețile tinerilor, în special a tinerilor marginalizați. Iată așadar că a sosit vremea să investim mai mult în viața acestor tineri și pentru asta trebuie să le acordăm sprijin financiar și nu numai organizațiilor care lucrează fix cu acești tineri din medii vulnerabile. Educația formală trebuie să se adapteze pentru a face față provocărilor moderne. În raportul din umbră, două din trei organizații la nivel european derulează proiecte care au în vedere acești tineri. Sunt tineri care sunt interesați de mediul politic și 9 din 10 organizații încearcă să furnizeze formare tinerilor pentru ca aceștia să se adapteze la cerințele de pe piața muncii. Foarte mulți tineri nu știu să-și ceară drepturile sau să se plângă atunci când drepturile le sunt încălcate. Membrii forumului nostru consideră că multe politici sunt inadecvate pentru a face pe tine să se implice în societate. Dacă numai unul din trei consilii de tineret la nivel național se implică în procesul decizional, nu putem să ne așteptăm la foarte mult succes. Numai jumătate din consiliile naționale care intră în componența forumului nostru spun că au într-adevăr un cuvânt de spus la nivel național. Așadar, trebuie să acționăm toți împreună. De multe ori auzim că politica e ceva ce ni se întâmplă nouă cetățenilor, nu e un proces la care să participăm. Însă, iată, astăzi foarte mulți tineri chiar sunt interesați să participe activ în procesul politic nu vor pur și simplu să se ducă, să voteze într-un sistem în care simt că nu au niciun impact. Salut inițiative pe cum întâlnirea de astăzi și sper ca politicile care să rezulte de aici vor încuraja participarea tinerilor și vor avea o abordare transsectorială. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc pentru acest discurs. Ne bucurăm să avem implicarea directă la a forumului tineretului european. Bineînțeles că ne bazăm pe entuziasmul și energia voastră. Și vom dezbate împreună toate aceste lucruri. Așadar, Mai avem 15 minute la dispoziție. Până în acest moment, niciun reprezentant al parlamentelor naționale nu a cerut să ia cuvântul. Sper să reușiți să treceți peste această timiditate, pentru că e o dezbatere foarte importantă și iată, avem norocul să avem aici participanți foarte importanți, domnul ministru, domnul comisar. Iată, cineva dorește să ia cuvântul? Nu. Întâi mem- reprezentanții parlamentelor naționale și apoi colegii noștri, întâi oaspeții. Poate veți să-mi faceți un semn că veți să luați cuvântul ca să știu cam despre câtă lume vorbim. Trebuie să completați foaia galbenă pentru a ne spune că doriți să luați cuvântul. Doamna reprezentant al Parlamentului din Franța, Avem deja trei vorbitori pentru această primă parte a grupului de discuții. În primul rând, doamna Duse din Franța. Aveți două minute la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că ați organizat reuniunea de astăzi și vă mulțumesc de asemenea pentru cuvintele pe care le-ați spus la începutul întâlnirii de astăzi, în special pentru că v-ați gândit la tineretul din Franța și la întreaga Europa, care, iată, au fost atât de șocați de evenimentele care au avut loc pe 13 noiembrie la Paris. Evident, această chestiune a tineretului european e mult mai importantă astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați spus în acest sens. Aș vrea să revin asupra ceea ce s-a spus despre programul Erasmus+. În noua sa formă, cu mai multe posibilități de mobilitate, programul sprijină într-adevăr, tineretul european. E un sistem care funcționează foarte bine în domeniul studiilor superioare. Însă trebuie să extindem programul și la alte nivele de învățământ. La, trebuie să includem și liceele profesionale, liceele tehnice și trebuie să includem și pe toți tinerii care s-au îndepărtat de educația școlară. În Franța există aproape 500 de mii de tineri care nu sunt implicați în procesul de educație. Trebuie ca programul de mobilitate să li se adreseze acestora. Mobilitatea nu este doar un mijloc. Pentru mobilitatea europeană ci și pentru a încuraja accesul tinerilor pe piața muncii. Mulțumesc, voi da cuvântul și celorlalți vorbitori și apoi la final vom răspunde. Vă mulțumesc. În primul rând mă bucur foarte mult că astăzi avem posibilitatea să discutăm și cu colegii din Parlamentele Naționale. Pentru mine este foarte important ca în acest domeniu să discutăm foarte intensiv și cu Parlamentele Naționale și cu celelalte organisme competente, mai ales în domeniul educației, în domeniu, domeniul în care um, instituțiile europene au foarte puține competențe pentru că implementarea se face la nivel național. Cu toate acestea, noi ca Parlament European și ca Uniune Europeană avem câteva competențe pe care trebuie să le discutăm aici. S-a vorbit deja despre câteva, de exemplu, programele Erasmus, Erasmus Plus, împreună cu Comenius, Leonardo da Vinci și schimburile internaționale acestea vizează și un schimb la nivelul eh, sistemului de educație și al sistemului de formare. În plus, mai există și subiectul incluziune și integrare, integrare rapidă a um, persoanelor care um, provin din alte țări și nu este vorba doar despre migranți, ci și despre unii care um, locuiesc deja la noi în țări de mai mult timp. Întrebarea care se pune aici este care sunt măsurile concrete pe care le putem lua pentru că avem mijloace limitate la nivel european. Deci ce putem face pentru ca în cadrul programelor europene să conlucrăm cu națio- inițiativele naționale pentru a-i ajuta pe acești tineri. Și nu vorbesc doar despre educația formală în învățământul formal, despre care au vorbit uh, reprezentanții tinerilor, ci și despre um, instrumentele non-formale pe care le avem. Avem multe posibilități să pornim inițiative în domeniul non-formal și totuși noi ne concentrăm, iată, cu toate programele noastre în um, domeniul um, educației învățământului formal iată, cei mai mulți bani îi dăm pe Erasmus și atunci întrebarea mea ar fi dacă urmează să punem mai mult accent pe viitor pe educația non-formală, pentru că multe probleme care țin de radicalizare nu țin de lipsa de educație formală, pentru că există foarte mulți tineri radicalizați care uh, au um, diplome și au studii. Deci, practic, subiectul radicalizării are de-a face cu lipsa de perspectivă a tinerilor și nu are de-a face uh, neapărat cu lipsa de diplome și studii. Radicalizarea este cu atât mai gravă cu cât se petrece și în rândul tinerilor care au șanse uh, la nivelul uh, pieței de muncă, pieței muncii. Și astfel înțelegem că problema este că nu a existat o educație non-formală, informală. Așadar, întrebarea este ce inițiative vom lansa pentru a ne asigura că toate căile de, din domeniul educației vor fi folosite pentru a promova valorile noastre. Este vorba despre căile naționale, dar și căile europene. Și atunci când vorbim despre educație, trebuie să nu întrebăm doar ce diplome avem, ce studii am făcut, ci trebuie să ne gândim la sufletul Europei, adică um, la valorile care uh, caracterizează societatea europeană. Trebuie nu doar să căutăm locuri de muncă pentru tineri și locuri în formare, ci trebuie și să ne gândim la sufletul lor. Mulțumesc foarte mult. Ați subliniat într-adevăr niște aspecte foarte importante. Acum Voi da cuvântul și celălalt vorbitor. Bună ziua, vă mulțumesc pentru această invitație, deoarece uh, prin intermediul ei ne-ați arătat cât de uh, multe eforturi a depus Comisia Cult în ultimii ani, în ciuda tuturor impedimentelor de care s-a lovit. Mi s-au părut foarte interesante prezentările celor trei instituții de astăzi. Trebuie să fim cinstiți și să înțelegem cât de mari sunt problemele și cât de complicată este birocrația. Structura Uniunii Europene în sine este foarte complicată și uh, trebuie să facem eforturi în sensul simplificării ei. Acesta este primul pas. Îmi place că cei, doi, cei trei uh, reprezentanți oficiali uh, au avut un discurs foarte sincer și acest lucru este important. În Grecia și cred că și în alte state, șomajul în rândul tinerilor este de 50%. Este vorba despre uh, um, rata oficială a șomajului în rândul tinerilor în 2015 și mă tem că și în stat, alte state membre există un fenomen negativ similar. Este un semnal de alarmă adresat Bruselului și Comisiei Europene. Nu se poate ca Uniunea Europeană să continue să se dezvolte în situația în care șomajul este atât de mare. În plus, o treime din tineri nu a, vo- a votat la ultimele alegeri și asta a spus și domnul comisar. Conform sondajelor oficiale, 50% din tineri s-au Uh, mai mult sunt pro-europeni. Asta înseamnă, practic, că instituțiile noastre, iată, au succes. Asta înseamnă că tinerii vor structurile europene, își doresc ca Europa să fie puternică, dar că nu sunt de acord cu practicile noastre de până acum. Evident că acest lucru duce numai la um, probleme din ce în ce mai mari. Noi avem intenții bune, avem dorințe utile, dar acestea nu ajung. Erasmus, de exemplu, este un program foarte bun și trebuie consolidat și continuat. Ce ne lipsește? Pur și simplu nu suntem suficient de deschiși. Avem nevoie de o viziune mai bună pentru tineri, o viziune reală. Nu ajunge să luptăm împotriva șomajului, nu ajunge să ne coordonăm pur și simplu și nu ajunge nici măcar o schimbare la nivelul structurilor Doamna președinte îl roagă să um, încheie. Personal sunt optimist în ceea ce privește tinerii, dar cred că este o provocare mare pentru Uniunea Europeană, un test pe care trebuie să îl treacă și cred că aceste valori despre care s-a vorbit și care acum vor fi um, atacate trebuie să fie respectate. Doamna președinte, vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Vă rog. Uh, thank you. Um, and welcome to all Mulțumesc și aș vrea să urez bun venit tuturor invitațiilor care au venit din alte parlamente naționale din Uniunea Europeană. Unii au călătorit foarte mult și unii chiar s-au temut să vină la Bruxelles în, acest, în aceste condiții, în zilele noastre, dar deci vă mulțumesc foarte mult. Noi suntem uh, Comisia pentru Cultură, Educație și pentru Tineri, deci suntem vocea tinerilor și ne gândim la cum putem să îi sprijinim în tot ceea ce fac. Sperăm să putem să fim cu adevărat vocea lor în cadrul acestei comisii și mă, mă, mă bucur foarte mult că avem și reprezentanții Forumului pentru Tineri care să ne ajute în acest sens. Este foarte important să vorbim despre problema radicalizării cu care ne confruntăm în prezent în Europa. Trebuie să vedem cum putem să uh, Uh, combatem această problemă în sistemul de educație. Eu am vorbit în circumscripția mea electorală um, în cadrul Zilei Democrației desfășurate în șase școli cu um, diversi tineri care mi-au spus că uh, nu le place că există anumiți um, uh, tineri proveniți din familii de migranți care sunt marginalizați au considerat că astfel toți tinerii sunt atacați și se simțeau chiar ei atacați. Acest lucru era foarte interesant, mai ales pentru că vroiau să înțeleagă diferențele dintre ei și acești tineri și vreau să înțeleagă tot, dar um, și profesorii mi-au spus că și ei vor să știe Um, cum um, să abordeze această problemă. Deci, iată, trebuie să învățăm și profesorii, cum să învețe elevii să înțeleagă aceste probleme, pentru că totul se întâmplă foarte repede și poate că nu reușesc tinerii întotdeauna să se înțeleagă perfect unul pe altul. Mai vreau să vorbesc și uh, despre uh, continuarea educației. Am vorbit foarte mult despre Erasmus, care a avut mult succes, mai ales în domeniul terțiar Acum trebuie să vorbim despre continuarea educației și despre educația vocațională și despre cum putem să îi ajutăm pe cei care au rămas în urmă pentru ca să aibă în continuare un drum în viață și să aibă un viitor. Trebuie să vedem cum putem să îi sprijinim pe acești tineri și să vedem și cum putem să îi sprijinim pe profesori în lupta împotriva radicalizării. Cum putem să sprijinim mai bine de asemenea uh, școlile vocaționale care îi ajută pe cei care au părăsit școala? Mulțumesc! Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru aceste comentarii interesante. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului Dimitris Plaxivanakis. Vă rog. consider că este important să analizăm faptele, mai ales dată fiind situația noastră din Grecia. Avem uh, măsuri uh, de austeritate foarte puternice și piața, de, uh, și piața muncii a avut foarte mult de suferit. A ajuns la un colaps, practic. Din 2009 până în 2015, fondurile pentru educație au scăzut cu 33%. În plus, s-a renunțat la multe posturi uh, de cadre didactice în domeniul uh, primar și gimnazial. Șomajul a crescut cu 26%, iar uh, Eh, după cum spunea domnul Chis, în rândul tinerilor sub 25 de ani șomajul este de peste 50%. Diverse eh, organizații de ocupare a forței de muncă doresc îmbunătățirea concurenței, dar acest lucru a dus la, eh, și competitivității, dar acest lucru a dus la prăbușirea pieței muncii, la reduceri de salarii, și la simplificarea procedurilor de uh, disponibilizare. Așadar, orice încercare de armonizare a educației și de adaptare a formării la nevoile pieței muncii n-a făcut decât să ducă la creșterea continuă a șomajului. Politica de austeritate a dus la reducerea fondurilor în țara noastră în toate domeniile și, din păcate, și Comisia Europeană a participat la trasarea acestei politici de austeritate. Comisia Europeană, astfel, nu face decât să, să nu respecte conceptul european, cum că politica de austeritate trebuie să se termine la un moment dat. Mulțumesc! Haideți să mai auzim câțiva rep- reprezentanți ai Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat posibilitatea de a vorbi de educație și tineret cu, cu reprezentanții Parlamentelor Naționale. Mă bucur că și reprezentanții Forumului pentru Tineret sunt aici. Aș vrea să amintesc despre dialogul structural care a avut loc timp de un an și jumătate. Este vorba despre participarea tinerilor la luarea deciziilor politice. Cred că trebuie să prezentăm concluziile, rezultatele acestui dialog, care sunt extrem de interesante. Cred că acesta ne poate ajuta să formulăm mai bine politicile în rândul tinerilor și, um, ne, pot, și ne poate ajuta să uh, dezvoltăm un dialog mai bun cu tinerii. Și pentru noi, în această comisie, este important dialogul cu tinerii. Așadar, vă mulțumesc. Mă bucur să aud prezent să ascult prezentările, atât cele de până acum, cât și pe cele care urmează. Vă mulțumesc! Numai puțin, am o listă de persoane. Francesca Puliezi, apoi Necov. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia de a uh, începe acest dialog interesant și util. În prezent, Italia se confruntă cu un proces dur de reformă pentru a relansa creșterea și în cadrul acestui proces ne concentrăm în primul rând asupra educației. Șomajul în rândul tinerilor este extrem de mare, peste 40%. și rata abandonului școlar este foarte mare, 17%, și vrem să o reducem la jumătate până în 2020. Dorim și să asigurăm convergența la nivel european, dar nu vrem să uităm convergența la nivel național. Astfel dorim ca în țara noastră toți tinerii să aibă oportunități egale și aici vorbesc despre tinerii din sudul Italiei, unde abandonul școlar este de 26% și pe cei din și despre cei din centru și nord, unde abandonul școlar este mai redus. De inegalitate suferă și zonele urbane și zonele suburbane și cred că această situație se întâlnește în întreaga Europa. Pentru a atinge aceste obiective ne concentrăm asupra sistemului de educație dual. Trebuie de asemenea să îmbunătățim rețeaua de uh, grădinițe disponibile și întrebarea mea este cum putem uh, ajuta țările dezavantajate dat fiind faptul că pactul de stabilitate are limitările lui în domeniul educației și al cheltuielilor care pot fi um, sprijinite. Noi vrem ca aceste cheltuieli să nu mai fie incluse în pact. O propunere foarte interesantă și nu doar pentru că vine din Italia. Necov. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Toate prezentările au fost foarte interesante. Aș vrea să mă concentrez asupra prezentării reprezentanților Forumului pentru Tineret. Mi s-a părut foarte inter- interesantă. Eu sunt raportor din partea socialiștilor pe acest domeniu. În primul rând vreau să spun că nu există o sinergie între um, strategia pentru tineri și celelalte strategii. În strategia 2020, de exemplu, cadrul european de cooperare nu este uh, menționat deloc. Acest lucru este îngrijorător pentru că strategia pentru tineri 2020 ar trebui să se concentreze asupra educației ca valoare de bază. Eu sprijin această strategie pe 16 noiembrie am avut, uh, am organizat o masă rotundă cu privire la tot felul de subiecte și s-a vorbit și despre formarea continuă. Toate forumurile ar trebui să comunice între ele și aplaud inițiativa de creare a unei platforme informale pentru formarea continuă. Ați spus 50%, dar în raport scrie că 57% din organizațiile de tineret consideră că punctul lor de vedere nu este respectat atunci când se pun la punct politicile pentru tineri. Cred că vocea organizațiilor pentru tineri ar trebui să fie um, mai puternică. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentările foarte interesante. și vă asigur că voi îngloba aceste recomandări în raportul meu. Vă mulțumesc. Am cerut într-adevăr și raportorului meu să uh, discute cu dumneavoastră pentru a se crea o continuitate cu privire la dialogul structural. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Young din, Aust din Austria. Vă mulțumesc! Austria are o tradiție foarte ă, lungă în domeniul educației. S-a discutat deja, de, ă, mai ales în domeniul educației duale și s-a vorbit deja despre asta. Întrebarea este ă, ce mijloace veți folosi pentru consolidarea învățământului dual în țările în care este foarte slab sau chiar nu există ce putem noi să facem? Noi avem acest sistem și de aceea avem un șomaj mai redus, dar totuși este de 12% și este prea mare din punctul nostru de vedere. În al doilea rând, am observat că ne-ați prezentat foarte multe informații și vă mulțumesc foarte mult și văd că se fac și foarte multe eforturi dar nu am auzit trei concepte. Unu, Familia. Doi, Um, apreciere și trei Performanță. Întrebarea mea este cum țineți cont de aceste concepte în strategie? Mulțumesc. Um, credo că non tutto sia stato citato nelle introduzioni. Nu cred că am reușit să vorbim despre toate aspectele în punctele introductive, pentru că ne constrânge timpul. Dar, bineînțeles, cred că valorile de care vorbeați sunt niște valori fundamentale pentru Uniunea Europeană. Și acum, permiteți-mi să dau cuvântul domnului Luigi Malgano, înainte să auzim răspunsurile de la experții noștri. Mulțumesc! cum rămâne cu competențele pe care le are Uniunea Europeană în ceea ce privește formarea și educația. Ei bine, pe acestea le cunoaștem. Reuniunea de astăzi este un punct de pornire, să vedem cum putem să apropiem de cetățeni strategiile noastre. E foarte clar că politica trebuie să joace rolul. Mă refer în special la Comisia Europeană, însă nu doar la ea. Dacă ne gândim la universități, la cercetare ca fiind investiții, atunci ne punem următoarea întrebare. De ce nu ne gândim la faptul că e nevoie neapărat de resurse, cum ne spunea domnul Puliese, pentru aceste domenii? Implicarea pe aceste domenii e fundamentală. Știu că răspunsul ar putea să fie da, fiecare are nevoile sale, însă dacă noi nu putem să oferim o poziție prioritară anumitor aspecte, atunci e, ține de responsabilitatea noastră ca indivizi. Doamna președinte, țin să vă reamintesc că de ceva vreme deja chestiunea legată de, de fondurile structurale este discutată în Parlamentul European și anume cum se exclud investițiile uh, în educație din anumite tipuri de, din cofinanțare. Însă nu am ajuns încă la ceea ce ne doream în legătură cu cofinanțarea. Însă menționez acest lucru pentru că trebuie să ne amintim de bătălie care sunt purtate în Parlamentul European. Și acum voi da cuvântul în ordine diferiților vorbitori să ne oferă răspunsurile lor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Haideți să spun întâi câte ceva despre diferitele intervenții s-a recomandat de mai multe ori să nu ne concentrăm numai asupra educației, eh, mai exact asupra educației formale. Nu numai acesta poate fi folosit pentru integrarea migranților în sistemul de educație și în societatea europeană. Și sistemul informal ne poate ajuta în acest sens. Și exact de aceea președinția luxemburgheză a prezentat um, o ordin de zi aproape identice pentru consel, Consiliul pentru um, Educație și Consiliul pentru uh, Tineri. Astfel ne ocupăm de migranții care au venit acum în cadrul crizei migranților și și de cei care au venit deja de câțiva ani și care au creat anumite probleme pe care le cunoaștem deja în toate statele membre. Din acest motiv, nu vom discuta acest, nu am discutat acest subiect doar în Consiliul cu privire la educație, ci și în Consiliul cu privire la tineri. Cred că participarea politică a tinerilor este de asemenea un subiect foarte important pentru că, evident, succesul la școală, obținerea unei diplome, pregătirea pentru piața muncii este foarte, sunt subiecte foarte importante pentru viitor și pentru participarea tinerilor la viața activă, dar și uh, conștiința uh, că ești cetățean și conștiința faptului că ai o voce, că politicienii te aud, că ai dreptul să participi, să-ți spui părerea și să schimbi ceea ce nu îți place în societate sunt foarte importante pentru a se evita marginalizarea unui număr mare de tineri și pentru a se evita riscul de radicalizare. Acestea sunt lucrurile pe care vreau să le spun în mare. Cred că multe propuneri care au fost formulate nu sunt noi. S-a discutat deja despre Erasmus Plus, despre extinderea domeniului de aplicare a Erasmus Plus, despre metode de a încuraja și alte domenii de aplicare decât cele tradiționale în, acest, în cadrul acestui program și participarea a diverse state noi. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru democratizarea Erasmus+. În plus, revenim mereu asupra uh, problemei schimbului de bune practici, atât în domeniul um, formării profesionale, educației duale, cât și în ceea ce privește integrarea migranților și refugiaților. Cred că există um, țări în Europa care se descurcă bine în domeniul integrării și educației, care au o anumită experiență și au uh, niște competențe foarte solide. Uh, Astfel putem vorbi și de un bun schimb de bune practici. S-au vorbit și despre pactul de stabilitate și despre fondurile care sunt puse la dispoziție ă, tocmai pentru a se investi într-o participare activă a tinerilor în sistemul de educație. Da, cunoaștem restricțiile impuse în primul rând de realitățile financiare și economice, dar și de mecanismele europene nu cred că în această ședință sau într-un consiliu al ministrilor um, din domeniul educației sau tinerilor putem să schimbăm acest sistem. Acest sistem există. Eu vreau doar să reamintesc propunerea președinției luxemburgheze de a se face o excepție cu privire la toate cheltuielile care sunt necesare în prezent pentru integrarea refugiaților pentru primirea lor și integrarea în sistemul uh, educațional, în sensul că nu vrem ca aceste cheltuieli să se contabilizeze în, în cadrul pactului de stabilitate. Altfel, statele membre vor vrea să reducă cheltuielile în acest sens sau în alte, sau în, uh, alte cheltuieli din uh, bugetul național, iar acest lucru ar fi uh, foarte periculos și ar duce la discuții periculoase în statele uh, membre la nivel național. Cred că toate uh, statele trebuie să aibă mijloacele de a reacționa la această situație atât de complexă și de periculoasă pentru întreaga comunitate europeană. Mulțumesc! Uh, uh. Ministre. Vă mulțumim, domnule ministru. Acum îi dau cuvântul domnului comisar, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să-mi împart răspunsurile în două părți, uh, dialogul și terapia, diagnostic și terapie. Sunt de acord cu acei reprezentanți ai parlamentelor naționale care au pus accentul pe faptul că există aceste consecințe negative ale crizei economice în Europa. Unele dintre politicile bugetare urmate de statele membre mm, ne arată asta. Cred că educația și tinerii sunt cele mai mari victime în ceea ce privește consolidarea bugetară și politicile legate de aceasta. Într-un fel putem să înțelegem, da, guvernul trebuia să își consolideze propriile bugete, trebuia să scadă deficitul bugetar, doar ca să se asigure că există o bază pentru uh, economie și societate în continuare. Pe de altă parte, politicile sociale uh, sunt cele care sunt foarte importante pentru viitor. Educația este o politică a viitorului. E o investiție, așa cum ne spunea domnul Morgano. Cea mai mare dificultate în ceea ce privește educația e că trebuie să investești acum, însă rezultatele vor veni mai târziu. E foarte dificil să îi convingem pe politicieni, pe cei care iau deciziile astăzi, în prezent, să investească în viitor. Și asta pentru că viitorul poate să fie undeva după o dată electorală, de exemplu, iar politicienii trebuie să vină cu rezultate tangibile până la alegeri. Acesta este paradoxul democrației. Însă trebuie să reușim să-i convingem că educația este o investiție bună. nu doar educația ca atare, ci o investiție bună în ceea ce, pri ce privește competitivitatea, în ceea ce privește o coeziune în societate, incluziune socială și așa mai departe. Avem instrumente destul de bune în ceea ce privește o conturare a stării de fapt prezente. Avem raportul privind tinerii, avem ET 2020 și revizuirile anuale, ale ETN 2020, adică Education and Training 2020. Și putem vedea niște tendințe spre îmbunătățire. Avem o șansă foarte bună să ne atingem obiectivele principale în ceea ce privește cei care părăsesc școala timpuriu și asta până în 2020. Avem șanse bune în ceea ce privește obiectivul legat de uh, rata de participare la instituțiile de uh, învățământ superior. Însă în mod evident există și dificultăți grave cărora trebuie să le facem față. Trebuie să ne folosim de toate posibilitățile pe care le avem, nu doar de programul Erasmus Plus, despre care voi discuta mai târziu, dar și de garanția pentru tineri, inițiativa pentru tineri, apoi instrumentele de ocupare și apoi și instrumentele de educație. Permiteți-mi să mă întorc la terapie. Erasmus Plus e un proiect major din portofoliul meu. Este bine cunoscut în ceea ce privește mobilitatea studenților, însă avem și programe de formare, educație vocațională și toate acestea sunt parte din educația secundară. Avem peste 600.000 de, de studenți care se află în procesul de formare vocațională, care se pot folosi de aceste scheme de mobilitate care există sub Erasmus+. Acest lucru înseamnă că ei pot să viziteze o altă țară, pot să acumuleze cunoștințe despre o altă companie, pot să beneficieze de un stagiu de practică sau de ucenicie și așa mai departe. Este un um, început foarte bun în ceea ce privește educația secundară și mobilitatea pentru acești copii. Apoi mai avem e-training, programe de e-training. Acestea sunt sprijinite pentru că vorbim de cooperare la fața locului între școli, în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Există și participanți la acest program de e-training care vin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Acesta ne poate ajuta prin stabilirea de contacte directe între elevi, între profesori, între școli, o cooperare comună care poate să ajute la o înțelegere reciprocă și o toleranță mai bună unii față de ceilalți. Apoi, sunt de acord cu importanța pe care o are educația informală și învățarea continuă. Cred că majoritatea dintre sistemele noastre educaționale sunt prea tradiționale și prea rigide. Nu pot să fac față din această cauză promov- provocărilor de astăzi. Pentru majoritatea oamenilor de pe piața muncii, învățarea continuă e o necesitate. E nevoie să dobândească noi aptitudini, noi cunoștințe pentru profesii, locuri de muncă. E o cerere fundamentală în societățile noastre de azi. Și asta pentru că economiile se tot restructurează, există această revoluție digitală și multe alte um, revoluții pe diferitele sectoare. De aceea trebuie să sprijinim schemele legate de învățarea continuă. Și Educația neformală e de asemenea foarte importantă. Portofoliul meu este unul destul de extins însă elementele pe care îl conțin se întrajutorează. De exemplu, în ceea ce privește criza refugiaților sau a migranților. În acest caz, sportul poate să joace un rol foarte important în ceea ce privește integrarea noilor migranți sau refugiați pentru că sportul probabil e limbajul cel mai cunoscut, limbajul non-formal cel mai cunoscut între popoare și comunități. Așa că e un instrument foarte bun pentru a crea comunități și un instrument foarte bun de integrare socială. Simpatizez cu pactul de stabilitate în ceea ce privește educația, însă eu cred că trebuie să ducem această bătălie la nivel național și asta din cauza principiului subsidiarității. Așa că nu trebuie să fac un pact de stabilitate la nivelul Uniunii Europene pentru că toate statele membre ar fi împotrivă. Președinte, avem nevoie de o alianță mai puternică între Parlament și Comisie ca să putem convinge Consiliul, pentru că discuțiile tripartite sunt problema. Și acum, pentru că suntem foarte, foarte în, în întârziere, voi da cuvântul și celorlalți și apoi trecem la primul panou de experți. Mulțumesc, spune domnul Pell. mulțumesc pentru contribuțiile foarte interesante, cu multe dintre ele sunt de acord. Cred că în această comisie în Parlament de multe ori noi predicăm celor care deja sunt convinși. Cred că sunt multe lucruri cu care suntem de acord. Dar cea mai mare provocare, așa cum spunea și domnul Necov, e că uh, trebuie să, ca aceste politici și lucrurile cu care suntem de acord să fie duse mai departe, în alte comisii, alte foruri ale Parlamentului, să mergem în exterior și să-i convingem și pe ceilalți că, într-adevăr, educația este o investiție în viitor și, de asemenea, și cercetarea. Cred că ceea ce vedem azi e o demonstrare. Chiar și atunci când uh, bugetele sunt scăzute, e posibil să fie crescute investițiile în tineret, educație și cercetare și dezvoltare. Cred că acesta este mesajul care trebuie să răzbată în exterior. Apoi, integrarea. Integrarea nu trebuie să fie ceva ce vine după. Trebuie să ne putem la încercare sistemele educaționale, atât formale cât și neformale, să fie mai deschise și mai inclusive. Nu putem rezolva chestiunea chestiunea legată de integrație doar construind acum niște școli separate. Nu, toate școlile noastre trebuie să fie foarte bune în a integra pe toată lumea. Și apoi ceva ce poate lipsește în politicile noastre europene și anume o abordare europeană în ceea ce privește cetățenia, iar aceasta să fie predată atât în medii formale cât și neformale, ceva participativ. Și Trebuie să începem această discuție. Cum să îi învățăm pe tineri despre Europa astăzi? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! După cum puteți să vedeți, tinerii au idei care îmbunătățesc foarte mult procesul nostru legislativ. Și cred că acest dialog e un pas pentru a continua dialogul început. Cum spuneam, noi Lucrăm asupra unui raport privind tineretul, noi, Comisia de Cultură și Educație. Știu că și dumneavoastră organizați diferite reuniuni pe acest subiect, așa că vorbim de o componentă care integrează viziunile noastre. Nu avem nevoie de politici vechi pentru tineri, avem nevoie de politici noi pentru ei. Și acum, înainte să dau cuvântul mai departe, un punct important și apreciez onestitatea propunerilor făcute de domnul comisar, de domnul ministru, să fim onești. Da, există limitări și le simțim cu toții. Acesta deci e un punct puțin mai politic. Am descoperit cât de importantă e moștenirea culturală pentru umanitate, după ce acesta a fost distrus, acest patrimoniu universal, în anumite țări din apropiere. Așa că trebuie să spunem cât de importante sunt politicile pentru tineri în combaterea radicalizării. Așa cum ne spuneau și profesorii din Saint-Denis, acei copii sunt și copiii noștri. Eu îmi doresc să realizăm cât de importantă e o abordare interculturală în educație, nu doar varianta multiculturală. Probabil trebuie să ne revizuim perspectivele și să recunoaștem implicarea mare pe care tinerii își doresc să o aibă. Parlamentul are un instrument transversal la care lucrează formul pentru tineri, și anume o comisie interparlamentară pentru tineri. Foarte mulți din membrii comisiei noastre fac parte și din acest forum. Am participat la multe dintre reuniunile lor și eu cred că ea au o voce importantă pe care noi ar trebui să ascultăm. Vă mulțumesc și acum le-aș cere primilor experți din prima echipă să ia cuvântul, trebuie să fim foarte atenți la timp. Are cuvântul domnul David Lopez și apoi domnul Roberto Rufino. Între timp vă spun că domnul David Lopez este președinte al European Civil Society Platform on Lifelong Learning și acesta ne va vorbi despre inițiative deja desfășurate și anume învățare continuă și Erasmus+. Apoi îl avem pe domnul Roberto Rufino, care este președinte al Federației Europene pentru Învățare Interculturală. Acesta ne va vorbi despre cetățenie și implicarea tinerilor. Vă rog să luați loc. Thank you. Allora, we start. Eh? As soon as possible, okay? Allora, we start with, uh, with uh, David Lopez. Vom începe cu domnul David Lopez, vă rog. Bonjour à toutes et à tous, je vais parler en français. Bună dimineața tuturor. Voi vorbi în limba franceză, însă documentul cu intervenția mea este în limba engleză. Aș vrea să fac o precizare este vorba de Lifelong Learning Platform, așadar este o platformă, nu este un program așa cum se specifică în documentul dumneavoastră. S-au spus multe lucruri importante aici și nu am să revin, susțin în totalitate o analiza făcută de domnul Alan Pal sunt foarte multe asociații ale tinerilor și în platforma pe care eu o reprezint, aș vrea doar să spun un lucru important. Educația nu este o cheltuială, de fapt, este o investiție. Dar am să mă concentrez pe aspecte mai degrabă tehnice în ceea ce privește formarea continuă pe tot parcursul vieții. În urma raportului intermediar, și înainte de raportul din decembrie 2017, după o consultare publică pe care am făcut-o în 2014, am desfășurat vara aceasta un sondaj pe care îl facem anual pentru a evalua felul în care a doua rundă a programului Erasmus Plus a fost recepționată. Am strâns 275 de răspunsuri în patru limbi diferite. Scopul a fost să vedem dacă într-adevăr programul Erasmus Plus sprijină prioritățile politice ale Comisiei Europene și să vedem dacă într-adevăr programul are un impact în societățile europene în ceea ce privește dezvoltarea culturală, incluziunea socială și oportunitățile pe piața muncii. Din punct de vedere al mobilității, voi relua ceea ce a spus doamna Costa la începutul reuniunii noastre în ceea ce privește coeziunea socială. Așadar, 86 dintre respondenți au apreciat ca fiind pozitiv programul Erasmus Plus în ansamblul său, și consideră că acest program este destul de adaptat la realitățile din zilele noastre. Noile mecanisme sunt apreciate ca fiind mult mai puțin complicate de către respondenți. Deși, iată, membrii apreciază această simplificare, noi credem că mai sunt încă multe de făcut în programul Erasmus Plus și am să accentuez trei aspecte. În primul rând, această dimensiune a formării continue pe tot parcursul vieții. Primul, prima prioritate a programului Erasmus Plus este, și suntem de acord cu ceea ce s-a spus, dimensiunea transsectorială și această formare continuă, combinând programele anterioare, Leonardo da Vinci, Erasmus și așa mai departe, fondurile Youth in Action și programele de cooperare internațională precum Erasmus Mundus, am venit cu această nouă formă, programul Erasmus Plus, care are în vedere formarea continuă. Susținem toate sectoarele educației în această abordare nouă. În practică, însă, e foarte dificil să punem în aplicare această abordare transsectorială, să aducem toate sectoarele tradiționale la oaltă. Agențiile europene evaluează negativ proiectele care nu abordează un sector specific în educație și formare. Și am să vă dau un exemplu. Dacă vreți, de exemplu, să depuneți pentru finanțare un proiect care vizează formarea părinților. E vorba așadar de educație a adulților, educație informală, dar și de educație a copiilor. Însă acest proiect ar putea fi respins, pentru că în anumite țări cei din Comisia de Evaluare consideră că e vorba de educație pentru adulți, iar alții consideră că este vorba de educație pentru copii. Așadar, proiectul ar fi considerat prea vag și nu suficient de realist. Însă, altă comisie de evaluare ar putea să evalueze pozitiv proiectul. Așadar, noi credem că acest gen de situații reprezintă un obstacol în calea abordării transsectoriale. Această dimensiune a formării continue este o prioritate a Comisiei Europene încă din 2001 și ar trebui să vizeze și formarea profesională a personalului din agențiile europene. În al doilea rând, Există anumite restricții în ceea ce privește acțiunile din planul de acțiune numărul 3. Noi avem o misiune dublă. Pe de o parte, să sprijinim o visiune, o viziune descendentă în procesul politic dar și o viziune ascendentă orientată către vârf pentru a ajuta instituțiile europene să dezvolte astfel de politici. Uneori însă avem impresia că această mișcare dublă nu se întâmplă. Există o lipsă a transferului de inovare în ceea ce privește programele de amploare. există un buget limitat și finanțările au loc din 2 în 2 ani. Trebuie să îmbunătățim de asemenea calitatea în aceste programe de finanțare. Doamna președinte, vă rog să vă apropiați de încheiere. Un alt punct vizează organizațiile care au sediul la Bruxelles. Foarte pe scurt, suntem de acord cu descentralizarea programului pentru ca oamenii să poată, evident, depune proiecte la ei în țară în limba lor. Însă, la Bruxelles, asta este o problemă pentru organizațiile belgiene și pentru organizațiile europene care au sediul aici. Așadar, Apreciem programul Erasmus Plus, este un instrument extraordinar, este un exemplu minunat de integrare europeană, însă astăzi trebuie să accentuăm această dimensiune a formării continue și să includem și dimensiunea multiculturală, dimensiunea socială și, așa cum spunea și doamna Duse, trebuie să extindem neapărat programul în cadrul declarației de la Paris – și suntem gata să lucrăm împreună cu Comisia dumneavoastră, desigur și cu Comisia Europeană, pentru a mișca lucrurile înainte. Doamna președinte, vă mulțumesc, că avem norocul să o avem aici pe doamna Gaiațo, care se ocupă de departamentul de unitatea pentru programul Erasmus+. Plus. Poate doriți să luați cuvântul după aceea? Ar fi foarte bine. Acum îi dau cuvântul domnului Roberto Rufino. Vă rog frumos să vorbiți poate un pic mai puțin decât antivorbitorul, pentru că timpul ne presează. Bună ziua tuturor! Am să spun câteva cuvinte despre ceea ce se cheamă programul trimestrial pentru cetățenia europeană. Este un program în cadrul unei mișcări de voluntariat care există în 24 de țări, o platformă de programe interculturale pe care probabil o cunoașteți, AFS. Este o rețea care a început încă de acum 100 de ani cu servicii sanitare în timpul războaielor și apoi s-a transformat într-o rețea ce oferă servicii educaționale. Acest program trimestrial a început în 2006 ca urmare a unei, unui proiect pilot pe care îl desfășurăm împreună cu Comisia aici în Bruxelles. Sunt implicați 250 de elevi din 20 și ceva de țări europene Programul durează trei luni de zile, elevii se duc să trăiască în altă țară cu o familie gazdă și să studieze în altă țară. Programul s-a finalizat chiar săptămâna aceasta și la final a avut loc o reuniune europeană generală aici la Bruxelles, unde toți elevii au avut posibilitatea să discute despre experiența lor înainte să se întoarcă acasă există o fază preliminară, o fază de explorare a propriei identități, a imaginii de sine, a culturii proprii, înainte ca elevii să plece în străinătate. Apoi există o altă fază în care elevii învață limba străină, ieri, de exemplu, vorbeam cu o fetiță din Rusia care a mers în Portugalia și bineînțeles că nu știa portugheză înainte, dar e uimitor la vârsta asta cât pot învăța copiii. În trei luni de zile ea vorbea fluent portugheză. Așadar, este o experiență care are și un aspect emoțional foarte puternic, pentru că acești elevi se duc și trăiesc cu o altă familie și ajung să facă parte din comunitatea respectivă și astfel pot să vadă cum se manifestă deosebirile și asemănările între cultura lor și cultura în care trăiesc trei luni de zile. Dacă vedem pe acest slide competențele cheie pentru formarea continuă, vedem că cel puțin cinci dintre ele au o legătură directă cu un astfel de program. Comunicarea în limbile străine, a învăța să înveți, competențe sociale și cetățenești, un sentiment uh, al inițiativei și al antreprenoriatului și conștientizare și expresie culturală. Dacă ne uităm și la Carta Europeană pentru Mobilitate, vedem și aici multe lucruri care se leagă de un astfel de program. Aș vrea să subliniez două aspecte importante. În primul rând, mentoratul și, recu- și recunoașterea. Nu te duci undeva pur și simplu pentru că vrei să te duci în străinătate, te duci într-un loc unde ai un mentor care te sprijină pe parcursul experienței și care te învață cum să abordezi diferențele culturale și mai ales vrei să faci asta dacă acest program va fi recunoscut la întoarcere în școala ta. Mulți copii chiar au spus asta, mi-e teamă să mă întorc la școală, uh, în luni, pentru că profesorii o să-mi spună ce îți va folosi aici din tot ceea ce ai învățat acolo. La această reuniune finală din Bruxelles, elevii discută despre experiența pe care au avut-o și încep să se gândească cum pot să aplice ceea ce au învățat la ei acasă. Vedeți aici, în această piramidă, niște rezultate care au venit în urma unor cercetări îndelungate asupra participanților la programul nostru. Și vedeți că, de fapt, ei învață foarte multe lucruri, sunt foarte multe cercetări care susțin ceea ce spun. Nu vom avea timp acum să intrăm în detalii, dar, de exemplu, acum câțiva ani, Mitch Hammer a făcut un studiu foarte eficient pe care îl puteți consulta. Dacă vă uitați și la acest studiu, făcut de DG Educație și Cultură în 2007, se subliniază faptul că educația cetățenească nu are legătură numai cu democrația, cu drepturile civile și așa mai departe, ci și cu schimbarea mentalității. E vorba de o atitudine de respect față de cultura ta și față de alte culturi. E vorba de multiculturalism și e vorba de cum poți să înveți atât cu mintea cât și cu inima. Iată ceea ce se întâmplă când mergi într-un astfel de program de schimb. Nu înveți numai cu mintea, înveți și cu inima. Și de aceea aceste programe au un efect profund și pe termen lung asupra participanților. Vă mulțumesc! doamna președinte. Vă mulțumesc, da, sunt de acord. De multe ori, din păcate, profesorii spun că e o pierdere de vreme să mergi într-un astfel de program de schimb. De aceea vorbim de o integrare accentuată între educația formală și cea informală în cadrul programei școlare. Așa cum am promis, acum voi da cuvântul celor doi reprezentanți ai forumului tinerilor europeni, dar am primit și cinci cereri de la cei din sală de a lua cuvântul. Avem numai 30 de minute, poate chiar mai puțin, așa că vă rog frumos să vă încadrați în timpul acordat. De fapt, nu avem decât 12 minute, deci mult mai puțin. Dau cuvântul doamnei Lucy Lorio, vă rog însă să vă încadrați într-un minut. Vă mulțumesc în primul rând că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să spun că avem aici foarte mulți tineri în spatele sălii și sper că vor avea și ei timp să se implice în discuție, pentru că chiar abia așteaptă să ne vorbească. Așadar, s-a menționat de mai multe ori dar vreau să subliniez faptul că există un instrument prin care putem să-i angajăm pe tineri în procesul decizional. Acest instrument se numește dialog structural și aș vrea să îi rog, mai ales pe reprezentanții parlamentelor naționale, să folosească acest instrument, să aibă o abordare participativă, să implice pe tineri ca și ei să aibă un impact la procesul național. În ultimul ciclu, care tocmai s-a încheiat la Luxemburg, s-a formulat o recomandare în ceea ce privește includerea educației civice în programa națională școlară. Noi suntem de părere că această educație cetățenească a tinerilor trebuie să fie o prioritate, trebuie să investim în parteneriate între organizațiile din educația formală și cei din educația informală, în special cei din sectorul informal au foarte multă experiență și știu cum să se implice în astfel de, educați de, astfel de activități de educație civică. Trebuie să formăm și profesori, în special pentru învățarea interculturală și educația civică. Și nu în ultimul rând, anul viitor vom avea evaluarea de la jumătatea perioadei a programului Erasmus+, și sperăm că forumul tinerilor europeni va fi implicat în această evaluare împreună cu comisia dumneavoastră, pentru că și noi avem multe informații, multe de spus în această privință. Mulțumesc! Bineînțeles că vom acorda importanță tuturor acestor evaluări pe care le vom prelua în evaluarea noastră. Am, de fapt, șapte colegi care au cerut să ia cuvântul și să știți că nu aveți decât un minut la dispoziție și am să mă folosesc de acest ciocan ca să vă fac să vă încadeați în timp. Nu am să vă lovesc, bineînțeles. În primul rând, reprezentantul Parlamentului Estonian. Vă mulțumesc. Într-adevăr, programul Erasmus Plus este extrem de important, în special în ceea ce privește educația informală. Este un exemplu de plus valoare adăugată la educația școlară. Elevii se pot implica în programe de voluntariat, în proiecte comune cu colegii din alte țări și așa mai departe. Așadar, este foarte important să păstrăm aceste programe chiar și dincolo de orizontul 2020, Estonia și alte state membre susțin că în programul Erasmus Plus ar trebui să existe o alocare bugetară separată. Dacă nu reușim să facem acest lucru, vom pierde toate aceste oportunități. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Într-adevăr, am discutat foarte mult cu Parlamentul pentru a aloca un procent separat acestor proiecte. Acum, doamna Zeltinis, aveți cuvântul. laikotarpiu itin aktualų posėdį. Jaunimo švietimas. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați organizat această reuniune care dezbate probleme atât de actuale. Formarea continuă și educația tineretului sunt printre cele mai importante aspecte din strategia națională a Lituaniei pentru educația în perioada 2013-2022. Guvernul din țara noastră a reușit să a hotărât să facă în 2014 din reducerea șomajului în rândul tinerilor o prioritate. Mă bucur să vă spun că Lituania face progrese în ceea ce privește obiectivele în învățământ în orizontul 2020. A crescut numărul de persoane cu studii superioare și a scăzut numărul vei labiau scatinti cazurilor de abandon școlar. Sunt foarte multe probleme din cauza inadecvării competențelor față de așteptările de pe piața muncii. Trebuie să mai facem progrese aici pentru a crește participarea adulților la programe de formare continuă. Și de asemenea am încercat să grăbim reformele în ceea ce privește educația profesională. Și aici sunt foarte multe probleme. Vrem să întărim dialogul social, să dăm mai multă atenție tinerilor șomeri care sunt în afara sistemului de educație. În Europa, educația informală devine din ce în ce mai importantă. Doamna președinte, vă rog să vă pregătiți să încheiați. Vrem să vă atragem atenția că politica europeană ar trebui să includă pe toți tinerii, toți tinerii care doresc să fie membri activi ai societății civile. Suntem de părere că trebuie să dăm o atenție crescută acestor tineri. Doamna președinte, mulțumesc frumos următorii vorbitori. Am Mulțumesc. Bugetul pentru Erasmus Plus a crescut cu 40%, dar în ultimii ani nu există mijloace suficiente. Noi, Germania, am criticat um, întotdeauna faptul că, de exemplu, în anumite părți, în Comenius, cum ar fi, uh, se face o restructurare a um, proiectelor, deci trebuie să interzică direct universitățile și universitățile primesc mai puțin, um, mai puțin bani. Pe de altă parte, există și universități care fac tot felul de proiecte um, transsectoriale și transnaționale uh, care nu sunt sprijinite. În această situație trebuie să fim atenți la uh, ce se întâmplă. Vi se pare și în alte state membre că universitățile încep să, se, să intervină mai mult și ajung să ia din banii care ar fi disponibili pentru școli? Mulțumesc! Acum Brigitte Young. Îmi cer scuze, acum Yves Durand. <coughs> Brigitte Young. Vă mulțumesc. Eu aș vrea, în primul rând, să ne gândim uh, dacă tinerii au nevoie de aceste programe. În Austria văd că uh, aceste programe sunt utilizate de cei care deja au o pregătire școlară foarte bună. Mi-ar plăcea ca aceste programe să fie folosite, de fapt, de cei care chiar au nevoie de ele, de cei care nu știu ce posibilități au, care nu au cunoștințe și astfel de oameni pe care chiar i-ar ajuta. Vă mulțumesc. Vom încerca să vă răspundem la întrebări. Yves Durand. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru Franța am pus la punct un serviciu civic pentru a răspunde la uh, celor 500 de uh, mii de uh, tineri care Uh, nu merg nici la școală și nu au niciun loc de muncă, deci practic sunt excluși și uh, din societate. Rămâne să vedem uh, cum putem folosi acest program în cadrul unui program de schimb de bune practici. În al doilea rând, acest serviciu a câștigat niște competențe și oferă niște competențe tinerilor care ar trebui recunoscute în um, cadrul sistemului european de educație. Vă mulțumesc, vă vom răspunde și la aceste întrebări. Julie Ward. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat la această dezbatere foarte importantă. Am participat la reuniunea Comisiei FEM, am prezentat un raport cu privire la sărăcie. Cred că putem uh, uh, vedea niște legături între aceste două subiecte, pentru că sărăcia nu este doar un lucru material, există și sărăcia de oportunități sărăcia în domeniul aspirațiilor. Aș vrea să mă refer la ce s-a spus mai înainte. Uh, cineva a spus că unii elevi se întorc în, la școlile unde au um, învățat înainte și aceste școli nu profită de ceea ce au învățat ei în schimbul, uh, în perioada de schimb în care au fost plecați. În general, în școli există obiective, examene, niște obiective foarte concrete, formale. Uh, Astfel, practic, nu se poate um, bucura școala de uh, toate avantajele culturale pe care le câștigă elevul în timpul uh, perioadei de schimb. Așadar, trebuie să învățăm profesorii uh, și persoanele care lucrează cu tinerii și care joacă un rol important în viața tinerilor că este foarte important ca elevii să călătorească în alte țări și să cunoască uh, oameni din alte țări. Este important acest lucru pentru că îi poate schimba pe, pe viață. Este un lucru pe care nu l oferă sistemul de educație, care se concentrează numai asupra examenelor. Mulțumesc, Julie Ward. Acum Ianis Vucanis din Letonia. Vă mulțumesc. Aș vrea să vorbesc în numele delegației letone și să vă povestesc despre experiența noastră cu privire la stabilirea de politici în domeniul tinerilor. Avem un parlament pentru tineri în Letonia. Este o instituție care se reunește de mai multe ori pe an și încearcă să înțeleagă care este răspunderea și puterea de uh, decizie care există într-o societate democratică. În al doilea rând, Letonia a, a avut în Parlament o dezbatere cu privire la dreptul um, tinerilor de a fi aleși în uh, guvernele locale uh, încă de la vârsta de 16 ani. Nu s-a luat o decizie, dar a existat această dezbatere. Sunt de acord cu ce spune domnul Lopez. Educația nu este o cheltuială, ci o investiție. Am încercat foarte mult să ne um, internaționalizăm sistemul de educație. Avem legislație care permite organizarea de programe de studiu comune um, împreună cu alte țări în cadrul um, învățământului vocațional sau terțiar. Am vorbit și despre posibilitatea unor diplome comune recunoscute reciproc, dar vă voi vorbi mai târziu despre asta. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii interesante. Știu că multe um, țări au uh, consilii municipale sau chiar parlamente pentru tineri. Acum am să dau cuvântul comisiei ca să ne răspundă. Cred că poate să ne uh, dea reprezentantul comisiei câteva răspunsuri interesante. Vă mulțumesc. Am să vorbesc în limba engleză. Aș vrea să vă mulțumesc că ați invitat comisia și aș vrea să mulțumesc și lui David Lopez cu privire pentru că ne-a dat aceste vești foarte bune cu privire la participanții din, de la platforma uh, de formare continuă. Mă bucur să aud că 80%, peste 80% din uh, respondenți uh, se bucură de felul în care platforma răspunde la nevoile beneficiarilor. Într-adevăr, în primul rând vreau să spun că rezultatele primelor doi ani de activitate sunt foarte promitătoare. 1,5 milioane de persoane au avut posibilitatea de a beneficia de oportunitățile de mobilitate oferite de programul de mobilitate Erasmus. S-a vorbit însă foarte mult și despre Erasmus Plus și noile sale părți. Este vorba mai ales de părțile transsectoriale deoarece aceste elemente sunt noi, nu au un succes la fel de uh, răsunător precum cel pe care ni l-am dorit de la început. Dar unul din motivele pentru care nu, este, nu au atât de mult succes acum este că sunt noi. În general, organizațiile care lucrează în diverse sectoare nu sunt obișnuite cu programele transsectoriale. Deci, practic, nu ne mirăm că e nevoie de timp pentru ca beneficiarii să învețe să lucreze cu aceste instrumente. În același timp, vedem că există interes. În 2014 s-au finanțat deja aproape 2000 de proiecte. Mai exact, este vorba despre 1700 de proiecte de parteneriate strategice. Unele dintre acestea sunt într-adevăr interesante și sunt transectoriale. Așadar pot să vă spun că avem uh, dificultăți în a răspunde la toate uh, manifestările de interes ale beneficiarilor. Și aici apare problema banilor. Rata de succes până acum este de 18% și se datorează și faptului că bugetul este, bugetul este limitat. La anul uh, vom avea o creștere de aproape 80% pentru buget și uh, pe acțiune cheie 2 vom avea o creștere de buget de 50%. Această limitare a bugetului se aplică și la nivelul acțiunii cheie 3, care vizează activitățile care au de-a face cu experimentele cu privire la politici și dialogul cu privire la politici. Sperăm să putem crește bugetul și aici, datorită creșterilor bugetare. Deci este important să reținem că va crește bugetul. De asemenea, membrilor care au observat că în, în sistem, sectorul terțiar folosește mai mult uh, acest program decât celelalte sectoare, noi uh, vrem să vă spunem că vom respecta legislația cu privire la alocarea banilor pentru fiecare sector și în același timp vreau să vă spun că uh, avem o strategie pentru favorizarea grupurilor dezavantajate și deja 30% uh, din beneficiari la nivelul um, strategiei pentru tineri provin din aceste grupuri. Vă mulțumim pentru aceste comentarii foarte interesante cu privire la buget și chiar sperăm să crească bugetul anul viitor. A existat o urgență cu privire la problemele cu plățile la care a trebuit să răspundem și am mai investit, am mai investit 6 milioane în Erasmus. Am să mă exprim succint. În primul rând, un, un lucru esențial este legătura dintre statele membre și Uniunea Europeană. Trebuie să uh, sprijinim demersurile pentru statele membre. intervențiile lui Julie, lui Nikov sau ale um, membrilor Parlamentelor Naționale ne arată că este esențială legătura dintre um, UE și statele membre pentru că bugetul UE depinde de viziunea statelor membre. Am găsit bani pentru a construi uh, străzi și autostrăzi, haideți să găsim bani și pentru educație. În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim dialogul civil dintre ONG-uri și instituțiile europene. Avem uh, articolul 11 din Tratatul de la Lisabona, un instrument foarte bun și putem să uh, ne folosim de experiențele foarte bune. De exemplu, Lucil a vorbit despre dialogul structurat, un exemplu bun care poate fi sistematizat la nivelul ong urilor care reprezintă ONG-urilor care reprezintă societatea civilă și sunt altceva decât niște organizații de lobic. Vă mulțumesc, Rufino. Când povestesc despre măsurile pe care le luăm, una din întrebările care apare mereu uh, este ce ne facem cu aceste schimburi elitiste de studenți. Ce ne facem cu faptul că cea mai mare parte a populației nu participă? Vreau să atrag atenția asupra faptului că nu ar trebui să considerăm că în cadrul acestor programe de schimb numai anumiți indivizi primesc um, um, beneficii. Din fericire, aceste schimburi schimbă întregul sistem de educație și avem nevoie de acest lucru pentru că, în general, în sistemul de educație există o atitudine foarte conservatoare și naționalistă. Așadar, dacă școlile sunt obligate să um, coopereze cu școlile din alte țări prin intermediul um, elevilor care vin și pleacă, uh, vom reuși să facem foarte multe. Există foarte multe țări care nu Uh, nu recunosc un schimb de elevi și atunci uh, când elevii pleacă în altă țară timp de un an, trebuie să repete anul în sistemul național. Se, acest lucru se face pentru că aceste țări au impresia că au cel mai bun sistem educațional. Să nu uităm acest lucru. Cred că Comisia ar trebui să investească în internaționalizarea sistemului de școlarizare. Nu trebuie doar să vorbim și să vorbim despre internaționalizare, internaționalizare, ci trebuie să creăm un dialog real între egali. Acest lucru este dificil de înțeles. N-am timp să intru în detalii, dar 60% din profesorii uh, de liceu din Italia n-au nicio experiență internațională, nu vorbesc nicio limbă străină, nu cunosc sistemul de educație din alte țări europene și această problemă apare și la nivelul directorilor de licee Asta este problema. Cred că nimeni nu ar trebui să intre, uh, să devină cadru didactic pe viitor dacă nu a lucrat niciodată cu o, țară din altă, uh, cu o școală din altă țară. Drăguț, putem lua în considerare această propunere. Aș vrea să vă amintesc că în cadrul uh, programelor multianuale am stabilit că Până în 2020, circa 20% din bani vor fi alocați pentru Erasmus și Erasmus va afecta 4 milioane de persoane în următorii ani. și credem că încă este un număr foarte mic. Credem că ar trebui să crească până la 20% este un subiect foarte important. Vă mulțumesc pentru această masă rotundă, care a fost foarte interesantă pentru toți. Vom ține legătura. Haideți să trecem la cea de-a doua uh, masă rotundă cu privire la incluziunea socială și dialogul intercultural prin intermediul educației. avem doi vorbitori cu abordări diferite. În primul rând, Massimiliano Mascherini, care va vorbi despre incluziunea socială în rândul tinerilor. Domnul profesor Mascherini face parte din Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de viață. Apoi Camila Sana, director al El Sistema din Suedia, care va vorbi despre dialogul intercultural și uh, um, incluziune socială în practică. El sistema este numărul proiectului. domnule Mascherini. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat aici. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, bună dimineața! În ceea ce privește perspectiva unui tânăr, Incluziunea socială poate fi înțeleasă ca un proces prin care să îți realizezi potențialul în societate. În același timp, acest potențial, trebuie să fie recunoscut de societate. Asta se poate întâmpla prin trei uh, lucruri. Prin angajare, educare și, de asemenea, prin voluntariat și participare socială. Acest concept uh, îi afectează foarte mult pe cei care se află într-o situație vulnerabilă, pentru că ei sunt dezavantajați când vine vorba de împlinirea potențialului lor. Cum spuneam și înainte, doamnă președinte, tinerii sunt cei mai expuși riscului de sărăcie și în ceea ce privește excluziunea socială în Europa. Dacă vedeți aici în imagine o comparație cu anul 2008, ce s-a întâmplat în 25 uh, de state membre, dar acum avem 28 de state membre. Și și mai mulți tineri sunt acum uh, supuși acestui risc de sărăcie și excluziune socială în Europa. Și vorbim de tineri care nu sunt angajați, nu se află în educație sau în formare. Există aproximativ 14 milioane de tineri în această situație în Uniunea Europeană, tineri sub 30 de ani. 40 de milioane e o cifră uriașă, care corespunde populației mai multor țări medii din Uniunea Europeană, pentru a-i reintegra pe tineri pe piața muncii și pentru a combate excluziunea socială, vedeți aici o imagine care aparține strategiei pentru tineri 2010, din 2009 și aici vedeți că există mai mulți piloni și anume să existe oportunități egale pentru tineri în educație și pe piața muncii și apoi aceștia să fie încurajați să fie cetățeni activi și să participe pe deplin în societățile noastre. Punerea în aplicare a acestei strategii pentru tinere, tineri a mers mână în mână cu inițiative pentru ocupare. Cum vă spuneam, ocuparea e un element cheie pentru intrarea pe multe activități pe societa- în societatea modernă și de asemenea și incluziunea socială foarte importantă. Toate acestea au s-a încercat a fi pus în aplicare prin garanția pentru tineri. Există niște obiective speciale și sunt avute în vizor vizor grupurile dezavantajate în ceea ce privește incluziunea social, socială. Garanția pentru tineri se axează pe educație. E o garanție prin care se oferă oportunități de educare, formare și ocupare tinerilor între 15 și 24 de ani. Educația joacă un rol central în garanția pentru tineri și asta pentru că Mm, educația e punctul de intrare în ceea ce privește politicile pentru tineri, politicile sociale. Pentru că educația dă abilitățile de care au nevoie tinerii pentru a intra pe piața muncii. Și mai mult, cum spuneam, educație săracă și părăsirea școlii sunt factori de risc pentru a uh, Uh, deveni excluși din punct de vedere social. Cei care sunt mai puțin educați, au un nivel mai scăzut de educație, sunt de trei ori mai expuși riscului de sărăcie față de cei care sunt mai bine educați. Observăm că, cei ca, că abandonul școlar este, un, este o țintă care trebuie să fie combătută în Uniunea Europeană. Educația merge pe două dimensiuni importante. Dimensiunea preventivă, unde avem politici pentru a interveni la nivel local, pentru că aici e cel mai avantajos, dar de asemenea să se ofere și medii alternative de învățare, consiliere profesională și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să se plieze pe situația tinerilor care, de exemplu, părăsesc școala. Apoi trebuie să se țină cont de bune practici pe care le-aș putea menționa. Avem o comunitate în Spania care oferă învățământ alternativ și spații pentru acest învățământ cu niște sisteme inovatoare de învățământ. Apoi mai există exemple bune și în Luxemburg, unde situațiile dificile sunt tratate în mod individual. Apoi, abordarea care ține de reintegrare. Încercăm să oferim um, educație alternativă, dar într-un mod mai formal pentru cei care au părăsit școala, astfel încât aceștia să aibă o um, a doua șansă limbajul pentru migranții care vin în aceste țări, limba pe care învață cea e foarte, foarte importantă. Și apoi mai există și programe mai complexe care se adresează problemelor personale. De exemplu, în țările de jos există o um, a doua șansă la educație făcută special pentru nevoi speciale, oameni cu nevoi speciale și se numește și există programul la Deuxième Chance în Franța. Pentru a încheia, trebuie să spun că e nevoie de mai multă atenție la nivel uh, european în ceea ce privește excluderea socială. Trebuie să trecem de dimensiunea de ocupare. Vedem că statele membre au început să pună în aplicare în 2014 garanția pentru tineri. E remarcabil faptul că e vorba de un act legislativ cu o punere în aplicare foarte rapidă în statele membre. Observăm că Obiectivul a fost ca cei care sunt cei mai bine pregătiți pentru a avea un post de muncă sunt cei care au fost cel mai ușor de integrat, ceilalți au în continuare probleme. Apoi, politicile de incluziune socială pentru tineri joacă un rol central și aici am vrut să spun că e nevoie de o abordare holistică care să țină cont de educație, de ocupare, dar trebuie să existe și o mai mare axare pe incluziunea socială, mai ales pentru grupurile vulnerabile. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, spune doamna președinte, pentru că v-ați încadrat, încadrat în timp. Dare subito, chiedere subito se ci sono eh, richieste de interveni? Bine, acum aș dori să uh, văd dacă cineva dorește să ia cuvântul, nu văd pe nimeni. Pe moment, o ba da, avem o cerere de luare a cuvântului pentru acest moment, moment, dar am uitat să vă spun că avem și un vorbitor din partea Forumului European pentru Tineret. Nu, se scuză, doamna președinte. Mai avem al doilea vorbitor dar mă uitam la cererile de luare a cuvântului, de aceea am greșit, așa că îmi cer scuze, dar uh, vă rog, doamnă Selner, prezentarea dumneavoastră și apoi trecem la Youth Forum. möjligheten att få komma hit och berätta om El er Sistema. Det är med stor glädje som jag vill dela med mig av det Vă mulțumesc, mă bucur că am putut să vin astăzi aici și să vă spun despre sistemul nostru din Suedia, care există și în multe uh, alte țări europene. În mai 2009, Școala comunală din Göteborg a făcut o a primit o ofertă foarte bună de la oferta simfonică națională și acolo o orchestră de 100 de oameni a fost adusă într-o școală de sport și a cântat Beethoven pentru copii și pentru părinții lor să asculte muzică clasică. A fost o experiență foarte plăcută pentru mulți dintre noi. Și am pus și o întrebare, ce fel de sfat bun se poate lua din acest lucru? Ce să, dacă se poate ca um, copiii să fie introduși la muzica clasică, cum s-ar putea face acest lucru? Și astfel am avut această idee uh, de a implementa un asemenea proiect. Și se lucrează acum împreună cu această orchestră, iar acest domn a primit și un premiu în Stockholm pentru munca pe care a făcut-o în Venezuela. Sute de copii au putut să um, scape de sărăcie prin intermediul muzicii și astfel ți-arăta cum muzica poate să creeze legături și poate să ajute oamenii și să-i scoată din sărăcie și să le dea inspirație. Într-un oraș ca Göteborg acest lucru e foarte important. Am căutat oameni activi uh, care um, s-au organizat. Există mulți locuitori în Göteborg care um, au condiții de viață foarte diferite, iar acum avem aceste școli naționale ca bază și sute de copii, sute de mii de copii beneficiază acum de lecții de muzică și vedem că putem vorbi deja de o uh, asemenea educație muzicală și pentru copii din școala secundară. Academia, autoritățile locale s-au implicat uh, astfel încât copiii pot să vadă acum cât de fascinantă poate să fie muzica. Și toate acestea printr-un model suedez în care arată cum muzica și aduce aportul la incluziunea socială. Copiii pot să stea cot la cot cu cântăreții din orchestre, și iar uh, experții muzical pleacă de pe scenă acum în școli și odată pe săptămână există și întâlniri cu familia seara, astfel încât copiii pot să organizeze câte un spectacol în fața colegilor lor, al familiei, al prietenilor. Și deci există acest loc de dialog intercultural și dezvoltare lingvistică. Acest program se El Sistema, el Sistema Suedia. De când am început, iau parte 20 de municipalități la proiect și 7.000 de copii sunt acum aduși în, din afara societății în interiorul ei, pentru că pot să participe la aceste evenimente. Și am putut să facem tot acest lucru prin uh, intermediul muzicii. Programul Sistema suedez s-a lărgit, are acum, a, există acum în Austria o organizație europeană, și un, există una și în Marea Britanie și suntem de asemenea activi la nivel european prin uh, întâlniri anuale ale orchestrelor la scala din Milano, acolo ne-am întâlnit uh, iar tinerii reușesc să creeze noi relații de prietenie și învață mai multe despre muzică. Apoi și în Scoția putem să observăm un model pentru Europa. Există diferite tipuri de tradiții de educație în Europa, dar astfel le putem arăta pedagogilor noi posibilități de educație. Acest sistem există în 25 de țări din uh, lume și informațiile sunt răspândite, nu există cineva reprezentant, ci vine acest mesaj din Venezuela și anume că um, împreună putem reuși. Președintele organizației s-a asigurat că un milion de copii pot să joace rolul unui nucleu. Faptul că acest sistem a fost preluat ne arată că copiii vor să învețe despre muzică de micuți și o alternativă foarte bună pentru ei în loc să se implice în infracțiuni stradale. Vedeți aici un exemplu din Suedia. Fetița avea o mamă alcoolică și prin faptul că ea participat la aceste cursuri de muzică, a putut să se reintegreze și a putut să fie un exemplu pentru alți copii. Și pentru mamă, aceste cursuri ale fetiței au însemnat un nou cerc de prieteni, iar relația dintre mamă și fiică s-a dezvoltat. Și fetița a spus că prin el sistem așa primit mama înapoi. Apoi avem pe Adela, care a venit din Irak în Suedia și pentru ea Uh, muzica a fost o alternativă la o viață nefericită de familie, a primit o a doua familie prin intermediul muzicii și și îl avem și pe Mihel care vine din Chile și și el a început la 15 ani cu El Sistema, a învățat sued, limba suedeză prin intermediul prietenilor lor și părinții lui au venit la concertul din Göteborg și s-au simțit bineveniți într-o nouă țară. Iar acum acesta se descurcă singur foarte bine. În Göteborg am uh, construit acest spațiu de spectacol, avem un spațiu foarte mare pentru tineri, pentru că muzica este cea care creează poduri, între, legături între oameni. Muzica trebuie să ajungă la popor, trebuie să ajungă la copii, pentru că crește capacitatea de colaborare, crește disciplina și dezvoltă calități foarte bune pentru viața de zi cu zi. Astfel, prin muzică obținem cetățeni mai buni. Mulțumim, avem și un videoclip foarte interesant despre el sistema pe care vi-l arăt 20 de secunde sau cât e de lung, nu foarte lung. En un mundo donde todos los niños tengan acceso a, la, a, a, a lo más puro, a lo más creativo. El derecho a crear es algo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 Grazie, veramente questo credo che sia un... Vă mulțumim foarte mult. Nu cred că avem nevoie de niciun fel de alte comentarii în ceea ce privește faptul că muzica e o cale spre integrare, de creare de legături între tineri prin educație. Poate că acum putem să și aprindem luminile. Ne spuneați, de fapt îmi amintesc uh, de José Antonio Abreu, uh, legenda, omul legendar care a inventat acest sistem în Venezuela, care apoi a fost adoptat în Suedia, noi aplaudăm această abordare excelentă. Permiteți-mi să vă reamintesc că, da, acest sistem funcționează în mai multe țări, iar în Senatul italian, la 15 decembrie, vom, uh, vom, primi, vom organiza un uh, concert al Sistema. Acum, permiteți-mi să-i dau cuvântul reprezentantului din partea tinerilor domnului Ian Wilker din partea Forumului European pentru Tineri, după care doi colegi vor lua cuvântul înainte de a trece la cealaltă grupă de experți. Noi suntem foarte fericiți să vedem acest subiect al dialogului intercultural pe ordinea de zi. După cum s-a spus, tinerii sunt cei care au fost loviți cel mai tare de criză și care încă suferă de pe urma ei. Din păcate, discuția a primit um, mai mult contur în contextul extremismului, violenței, terorismului. Însă noi credem că sectorul pentru tineret și educație trebuie să aibă o voce foarte puternică în dezbatere, astfel încât să existe abordări transsectoriale, să ne implicăm alături de alte sectoare, astfel încât să fie puse în aplicare politici care să reușească să-i ajute pe tineri, legate de cetățenie, dialog intercultural, exact ceea ce ne-a arătat programul Sistema. Credem că aceste chestiuni nu pot fi doar predate, trebuie să fie experimentate. E nevoie să creăm astfel de comunități, de organizații pentru tineri. Acestea trebuie să fie recunoscute și sprijinite. De asemenea, foarte important este mobilitatea tinerilor. Proiectele transsectoriale, transfrontaliere nu pot să aibă loc din cauza că există o limitare a mobilității tinerilor în interiorul și în afara Europei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim că ne-ați amintit și de acest element care e unul foarte important. Acum vorbitorii noștri au devenit patru, după care nu voi mai prelungi lista Filling Lamster din Bundestagul German. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin din Berlin, din capitala germană. Suntem cunoscuți pe, pentru faptul că ne exprimăm foarte clar. Uh, dar uh, vreau să fac și eu o observație, am o observație sau o întrebare pentru domnul Mașerini. Cred că subiectul e foarte important, cu toții suntem de acord în ceea ce privește obiectivele, dar eu cred că perspectiva e cumva dintr-un singur punct sau nu destul de puternică. Din perspectivă berlineză, în ceea ce privește acceptarea valorilor europene, a democrației, egalitatea femeilor, um, toleranța religioasă, toate acestea joacă un rol foarte important și în chestiunile pe care le discutăm acum și mi-ar fi lipsit un pas mai departe în prezentarea dumneavoastră. Bine, după aceea vom da cuvântul vorbitorilor, însă acum din partea Letoniei, reprezentantul. Uh, vă mulțumesc că mi-ați dat încă o dată prilejul să iau cuvântul. Sunt perfect de acord cu domnul Mascherini, care a spus că educația inadecvată este un motiv care principal pentru, inclu, pentru izolare socială. Letonia se numără printre țările care au început să pună în aplicare garanția pentru tineret, dar considerăm că asta înseamnă să înlăturăm consecințele și nu să abordăm cauza. Pentru a aborda cauza, de fapt, Trebuie să luăm altfel de măsuri. În Letonia considerăm că trebuie să acordăm o importanță foarte mare formării profesionale. Încercăm să-i atragem pe angajatori și să implicăm în planificarea acestor programe educaționale. Mulțumesc! Dau cuvântul următorilor vorbitori. Finlanda, doamna Lasla. Considerăm că garanția pentru tineret este un instrument foarte bun, dar trebuie să-l punem mai bine în aplicare. Trebuie să intervenim încă înainte ca acești copii să intre în mediul școlar. Trebuie să vedem de ce aptitudini au nevoie chiar și înainte să ajungă la școală. Trebuie să identificăm nevoile acestor copii din familie de migranți încă înainte ca ei să ajungă în sistemul școlar. Avem un sistem de educație specială pe trei niveluri, așadar încercăm să eliminăm orice caz de abandon școlar. Deci această abordare, încă înainte ca acești copii migranți ajungă în mediul școlar, trebuie să fie prioritară. Vă mulțumesc! Urmează așadar domnul Trova și apoi domnul Venta. A, nu, v-ați înscris pentru următorul panel, de fapt. Vă mulțumesc pentru prezentări. Domnul comisar a spus că sportul este limba pe care o înțeleg toți. Dar iată și muzica și artele plastice reprezintă un astfel de limbaj accesibil oricui și reprezintă de asemenea o metodă de educație. El sistema este pentru mine o metodă nouă. Poate puteți să-mi spuneți unde este centrul din Republica Cehă. Ați spus, cred că și ei sunt implicați în acest program El Sistema. Unde au sediul? Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Avem un program foarte încărcat astăzi. Am fost și la Comisia Agri, unde se discutau lucruri interesante. Am vorbit aici despre tot felul de instrumente de incluziune socială. Am vorbit despre tineri și despre copii, dar trebuie să vorbim și despre persoanele cu dizabilități. Iată, vedem că există foarte multe instrumente, am vorbit de cultură, de artă, de muzică, de sport. Noi am folosit, de exemplu, arta gastronomică pentru educație. Sunt tineri care nu au acces la sistemul școlar, dar pot totuși să se implice în astfel de profesii. Pot să pregătească meniul, pot să ajute la bucătărie. Am aplicat acest model într-un restaurant. Iată un exemplu de includere socială. Sunt lucruri foarte interesante. Putem colabora noi, cei care suntem sănătoși, cu ceilalți care nu au acces la educație, dar care sunt persoane foarte active, în ciuda dizabilităților. E o experiență foarte interesantă asupra care vreau să vă atrag atenția, mai ales dacă vorbim de incluziune socială. Deci nu vorbim doar de oameni sănătoși, ci și de persoane cu dizabilități. Ar fi foarte interesant să avem o sinteză, iată, a tuturor acestor proiecte, care vă voi da acum cuvântul pentru a răspunde întrebărilor. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru întrebări. Așa cum au subliniat și cei de la Forumul pentru Tineri, abordarea transsectorială e extrem de importantă atunci când abordăm problema educației, dar și problema incluziunii sociale. Atunci când vorbim despre tine, vorbim despre o galaxie Este una din abordările cheie ale garanției pentru tineret și cea care a fost cea mai eficientă. Poate că pentru unii funcționează anumite abordări, de exemplu, ați menționat gastronomia sau alta, pentru alții funcționează alte abordări, de exemplu sportul. Așadar, trebuie să fie o combinație de instrumente, instituții care lucrează împreună, transsectorial, pentru că toți ne dorim, de fapt, să integrăm tinerii și să le oferim mai multe oportunități pe piața muncii, de exemplu. Acestea sunt elementele cheie ale garanției pentru tineret. Poate că toate aceste elemente împreună vi se vor părea revoluționare în abordarea acestor probleme, dar este foarte important să le punem în aplicare. Prin educație nu dobândim doar aptitudini, astfel încât să fim gata pentru piața muncii, dar de asemenea trebuie ca prin educație tinerii să devină cetățeni în adevăratul sens al cuvântului, oameni care împărtășesc valorile noastre, care acceptă valorile europene și societatea europeană. Antevorbitorii au menționat integrarea tinerilor și prin educație putem să integrăm cel mai bine. Doamna președinte, vă mulțumesc. Sunt câteva lucruri importante de reținut aici. M-ar interesa să aud și ce aveți de spus. Poate putem să continuăm și după reuniune informal. Când dacă vorbim de acest instrument al garanției pentru tineret, într-adevăr trebuie să avem o abordare holistică. Nu e vorba doar de piața muncii și de ocupare, e vorba și de alte ocazii. Trebuie ca programele școlare să le ofere o varietate mai largă de opțiuni. deseori, în vremuri de criză, e greu să ai acces la astfel de locuri de muncă. În Italia spunem că e ceva de care trebuie să se ocupe serviciile sociale, dar să nu uităm că putem să abordăm această problemă a ocupării și independent. S-a vorbit de centre care pot să integreze această abordare holistică a formării. Trebuie să abordăm această chestiune și la nivel național și la nivel european. Poate că trebuie să privim imaginea de ansamblu. Pentru că de multe ori sunt probleme lăsate în seama comisiilor care se ocupă de șomaj și de ocupare, dar sunt chestiuni pe care putem să le discutăm și noi. Dacă veți adăugați ceva, Nu pot decât să spun că el sistem aduce o schimbare în Europa, avem și finanțare la nivel oficial, ne bucurăm de mult sprijin, dar uh, în același timp avem și o doză de idealism și eu cred că e un punct foarte important. Pe scurt vreau să spun că măsuri de prevenție în munca cu copii și dezvoltarea muzicală la vârste preșcolare sunt niște elemente foarte bune care dau rezultatele cele mai frumoase și cele mai bune, astfel încât să fie un punct bun de plecare înainte de școală. We will circulate any information and now I give the pan the, the, the... Acum o să dau cuvântul o să deschid discuțiile din cel de-al treilea grup de discuții, cel mai important este politic. Avem patru vorbitori, patru parlamentari din parlamentele naționale. Așadar, am să dau cuvântul. Doamnei Lauslati din Finlanda, doamnei Duse din Franța, Trebuie de asemenea să avem pe cineva din Camera Deputaților din Italia, însă, din păcate, nu a putut să ni se alăture. O avem însă pe doamna Francesca Pulizi din Senatul italian. Îl avem și pe domnul Crochwell din Irlanda. Vă rog foarte mult să respectați limita de două minute și vom începe cu Finlanda. Subiectul este formarea continuă de la școală spre o viață activă. Încercăm să vedem cum se abordează lucrurile în mai multe locuri din Europa, dar sunt și țări care au avut parte de reforme foarte interesante în ultimii ani, așa că ne bucurăm să avem aici. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, formarea continuă este un subiect foarte interesant. E o modalitate prin care putem să ne adaptăm la realitățile de astăzi. Mai de mult, lucrurile erau diferite, oamenii lucrau toată viața în același loc, aveau aceeași profesie și aceeași loc de muncă, dar astăzi vedem tot felul de schimbări foarte rapide și oamenii au contracte pe termen mult mai scurt. E mult, e destul de greu să estimăm ceea ce se va întâmpla în viitor, pentru că, iată, lucrurile se schimbă extrem de rapid. Schimbarea e un fenomen permanent în viața noastră, tehnologia ne-a adus foarte multe schimbări și a crescut așteptările angajatorilor. Și vom avea și alte noi tehnologii care vor schimba și mai mult viața noastră în anii următori. Și, de asemenea, se vor schimba structural foarte multe profesii. De exemplu, tehnologia informației va schimba traficul foarte mult în viitor. Poate că șoferii de autobuz vor fi înlocuiți de roboți. Vom avea în Europa aptitudinile necesare pentru a aborda aceste schimbări, cum vom face față provocărilor viitorului și cum îi vom educa pe oameni pentru a fi pregătiți pentru noua piață a muncii. Oamenii trebuie să aibă în vedere și aptitudinile de care vor avea nevoie în viitor. În Finlanda am încercat să reformăm sistemul și să pregătim oamenii pentru viitor. Vrem aptitudini și deprinderi care să ne permită să acumulăm lucruri noi. Este nevoie și de o metodă prin care putem să ne prin care putem să uităm vechile deprinderi pentru a face loc celor noi. E ceva de care ne ocupăm de foarte mulți ani și guvernele anterioare au avut asta în vedere. E vorba, de fapt, de o reformă continuă. În Finlanda încercăm să abordăm problema individual de la caz la caz, de la cel mai jos nivel, chiar înainte de școală. Încercăm de asemenea să abordăm diferit formarea profesorilor, așadar întregul proces educațional. Analizăm ceea ce se întâmplă în școli, avem diverse instrumente pentru educația digitală și încercăm să vedem și cum putem folosi datele în procesul educațional. Avem în pregătire și un nou sistem de finanțare care va intra în vigoare în viitorul apropiat. Avem mai multe sisteme modulare. Vedem să avem o abordare orizontală între diverse instituții din învățământ, școli, licee, universități, și alte organizații din procesul de educație. Și sperăm că aceste pro programe educaționale să reprezintă un punct de pornire în formarea profesională continuă. Vrem ca oamenii să aibă deprinde și aptitudini care să-i ajute în viața de zi cu zi, participare activă, antreprenoriat, comunicare. Vrem să-i tratăm pe oameni individual, de la caz la caz, dar vrem să creăm și un spirit comunitar. Așa cum știți, în școli copiii nu vor mai scrie de mână, elevii devin implicați activ în procesul educațional Codificarea computerizată va face parte din procesul educațional de la școala generală și până la liceu, dar e important să oferim educație și adulților care deja lucrează. Se spune deseori că cei care lucrează sunt preocupați. Cum poți să-ți menții deprinderile deja dobândite și cum poți să înveți și lucruri noi în același timp? pentru că și acest lucru e foarte important să menții aptitudinile și deprinderile deja dobândite. Vrem ca Finlanda să devină o țară în care oamenii își doresc să învețe mereu lucruri noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc, dar vă rog foarte mult să respectați limita de două minute pentru că nu vom avea timp să dăm cuvântul și reprezentanților parlamentarilor. Am să dau acum cuvântul doamnei Duse. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia de a vorbi în fața dumneavoastră pentru a face o mică prezentare. Sistemul de educație, sistemul de învățământ superior francez este foarte complex și am să vi-l prezint acum. Uh, Sunt um, membra adunării naționale, fac parte din Comisia pentru Afaceri Europene și Comisia pentru Educație și Cultură. Așadar, fac parte și din Consiliul Superior pentru Programe din 2013. Astfel am participat în, la reforma programelor școlare creând un concept nou în Franța, deși se aplică deja de mai mulți ani în Finlanda. Astăzi sperăm ca uh, din experiența dumneavoastră să învățăm diverse elemente constructive. Am observat dezvoltarea acestei paradigme europene care înseamnă formarea continuă. Este o paradigmă care se dorește a fi constructivă în sensul că va duce la o ocupare mai bună a forței de muncă. Această paradigmă nu a fost respectată foarte mult uh, la început în sistemul de educație din Franța, dar eu o sprijin foarte mult și în ultima vreme există progrese reale la nivelul formării inițiale pentru a se ține cont și de formarea continuă. Pe lângă faptul că la început nu se ținea foarte mult cont de această idee, pot să vă spun că ea ar trebui să se înscrie într-un sistem uh, care este foarte complex, după cum este sistemul nostru european uh, de educație. Este însă un sistem uh, nu doar complex, ci și un sistem care este plin de resurse și care ne poate pune la dispoziție diverse metode pentru a pregăti cetățenii um, continuu pentru toată viața. Sistemul francez este complex. Orientarea profesională se face după 15 ani, moment în care tinerii se înscriu fie la liceul profesional, fie într-un liceu care se va împărți în două ramuri, uh, tehnic sau general. Iată că deja sistemul de bază este uh, dificil uh, deși trebuie să spun că sistemul tehnic este uh, destul de similar cu cel general. Și după bacalaureat, pentru intrarea la universitate, există un sistem dificil uh, pentru că avem un sector universitar și un sector neuniversitar, compus la rândul lui din subsectoare, uh, din mai multe școli tehnice care se numesc în alte școli. Aceste în alte școli, grand col sunt um, o prezență istorică în um, sistemul nostru de educație, pentru că după Revoluție s-a considerat că ele pot forma cadrul necesar pentru o țară modernă. Cred că ar fi înțeles bine că uh, deja uh, sunt foarte importante diplomele ceea ce este foarte dificil pentru tineri, pentru că astfel încep să aibă o viață haotică, încep să facă stagii, apoi, după aceea, apoi să obțină diplome, um, toate acestea în efortul de a fi valorizat. Din acest motiv, încercăm să introducem formarea continuă pentru a valoriza anumite aspecte. Legea din 2013 cu privire la acest lucru a creat anumite strategii uh, care au lansat anumite activități. Care, aceste activități au început acum două luni și scopul uh, lor este să se cupleze diplomele cu formarea continuă pentru a se uh, acumula în paralel uh, diplomele și competențele. În același timp, în anii care urmează, vom pune la punct un sistem de alternanță, adică practic va avea loc o formare inițială sau la universitare sau universitară și, a, și în paralel va exista și uh, un sistem de pregătire în întreprinderi, sistemul dual practic. Peisajul universitar a fost simplificat până acum pentru că s-au creat poli universitari, astfel există o vizibilitate mai bună. Există diverse servicii, precum serviciul uh, de orientare sau alte dispozitive universitare. În plus, există acum și validarea uh, competențelor uh, câștigate prin experiență. Este un program care Um, a fost creat în 2012 și care vizează ca până în 2018 toate țările să aibă posibilitatea de a recunoaște competențele uh, câștigate prin sistemul alternativ. Vă mulțumesc! Vă mulțumim că ați respectat timpul. Acum voi da cuvântul doamnei Francesca Pulieze, senator italian. Vă mulțumesc! După ce bugetul a fost redus în repetate rânduri, guvernul italian a hotărât totuși acum să facă investiții substanțiale în domeniul educației, pentru că suntem convinși că cea mai bună politică structurală pentru combaterea excluziunii sociale și șomajului în rândul tinerilor este investiția în educație și formare. Parlamentul italian a aprobat legea 107 în iulie și aceasta a fost pusă în aplicare în, um, deja în acest an școlar și vizează um, diverse um, măsuri pentru reducerea abandonului școlar. De asemenea, uh, vizează consolidarea competențelor de bază încercând de asemenea să consolideze predarea uh, încă din copilăria fragedă. Acest lucru va avea loc într-o a doua fază. O altă prioritate este îmbunătățirea profesionalismului cadrelor didactice prin investiții realizate în pregătirea profesorilor. Am discutat cu cadrele didactice și ne-au spus și acestea ne-au spus că experiența europeană și posibilitatea de a face schimburi de cadre didactice cu alte școli sunt cea mai bună metodă de formare și că acest gen de oportunități sunt foarte apreciate. Prin această lege se dorește să se îmbunătățească de asemenea competențele transsectoriale ale tinerilor și să le îmbunătățească um, șansele de găsirea unui loc de muncă. Investiția s-a ridicat în total la 3 miliarde de euro și peste 100 de mii de profesori noi au fost angajați. Sistemul de educație din Italia dispune acum și de sisteme alternative. De exemplu, există colegii tehnice care au uh, 400 de ore obligatorii, iar acest sistem de ore obligatorii practice au fost introduse și în licee pentru ca elevii să înțeleagă mai bine care le sunt opțiunile pe viitor. Este un element de noutate absolută în sistemul de educație din Italia. Un alt element de noutate important pentru noi este Planul Național pentru Digitalizarea Școlilor. 90% din școli aveau deja um, internet, dar numai 7% uh, din sălile din școli exista internet. În rest, uh, internetul era disponibil doar în uh, birouri. Așadar, guvernul va investi pe o perioadă de 4 ani în conectarea la internet a tuturor școlilor și sălilor de clasă. Astfel se dorește ca procesul de digitalizare să fie inclus în procesul de inovare în domeniul educației. De aceea am decis să investim 14 milioane de eu, 40 de milioane de euro în um, formarea profesorilor și 90 de milioane de euro în ateliere și în introducerea conceptului de cadru didactic pentru domeniul digital în fiecare școală. Prezentările mi s-au părut foarte interesante. M-am bucurat să aud că se dorește să se îmbunătățească competențele elevilor și să se combată abandonul școlar. și noi înțelegem importanța muzicii și de aceea m-am bucurat foarte mult să aud prezentarea cu privire la muzică. Muzica va fi predată la noi în școli de către specialiști și asta încă din um, școală primară și se va preda alături de arte plastice, limba engleză și informatică, încurajând de asemenea uh, comportamentul de cetățean activ pentru că știm că școlile sunt importante în um, crearea unor cetățeni um, care să modeleze viitorul uh, nostru. Evident că școlile vor răspunde pentru fondurile pe care le primesc. Școlile vor putea alege um, cum să cheltuie acești bani pentru promovarea inovației în domeniul educației, dar pentru prima dată sistemul școlar din Italia are și un program de autoevaluare pentru școli. Gesti um, administrația școlilor va fi um, evaluată la trei ani împreună cu toate cadrele didactice. Persoanele evaluate vor primi și prime pe baza rezultatelor și cred că eram singura țară din Europa care încă nu recunoștea în acest fel competențele profesorilor. Vă mulțumesc foarte mult, pare foarte interesant pentru că este o reformă extrem de nouă în Italia și a fost pusă în aplicare imediat, încă de la începutul acestui an școlar. Sunt foarte mândră de acest lucru. Recent, multe țări au hotărât să reducă fondurile acordate educației și um, în domeniul cercetării universitare. Asta au făcut și guvernele dinaintea uh, actualului guvern, asta au făcut și mai multe state membre, precum Grecia, deși poate că s-ar fi putut evita. Am văzut că efectul acestor măsuri a fost dezastruos pentru că a creat inegalitate socială. Această revenire la investițiile în educație, inclusiv în educația informală, este un semnal foarte pozitiv. Acum aș vrea să dau cuvântul lui Gerard Crofwell din Irlanda. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte, mi-ați uh, pronunțat numele corect. Eu am sprijinit formarea continuă toată viața mea pentru că mi-a dat posibilitatea de a-mi schimba cariera de 11 ori și am ajuns și membru al um, operei din Irlanda sau al Senatului. Uh, În 2014, OECD ne-a arătat prin indicatori că 90% din um, tinerii până în 34 de ani au terminat liceul în Irlanda. Și în rândul uh, celor între 25 și 34%, media din Irlanda este mai bună decât uh, uh, în, în toate țările din OECD. De asemenea, și în Irlanda, um, adulții care terminau uh, învățământul terțiar câștigă mai mult decât cei din învățământul secundar. Așadar, educația a ajuns să fie considerată o investiție în uh, viitor pentru că ne face să ne găsim un loc de muncă mai ușor și să câștigăm mai mult. Însă educația nu are doar e, eh, obiective economice. Per total, se do- ea ne poate ajuta să îmbunătățim bunăstarea și coeziunea socială. În cel mai recent studiu al OECD se arată că în Irlanda populația cea mai alfabetizată și cu cea mai bună educație se implică cel mai în, bine în politică și are cea mai multă încredere reciprocă. Totuși, să nu ne complacem șomajul în rândul tinerilor este 19,5% față de 8,5% în rândul populației de toate vârstele. Totuși, este o îmbunătățire față de anul 2011, când aveam șomaj în rândul tinerilor de peste 31%. Aici vorbesc mai ales de cei care nu termină liceul sau care termină liceul, dar nu intră la facultate. Guvernul irlandez a răspuns la această prioritate creând noi programe de educație. Este important să înțelegem că până în 2011 educația și formarea în domeniul formării, uh, continuării formării, adică în domeniul postsecundar, era vizată de două uh, departamente guvernamentale, exista un departament pentru educație și un departament uh, care se ocupa cu formarea, adică departamentul pentru asistență socială. Acum există o autoritate unică, autoritatea pentru, forma- uh, pentru continuarea formării. N-am, n-am să vă vorbesc despre toate programele acestei autorități. Îmi cer scuze dacă nu o să fiu foarte coerent, pentru că am, mi-am schimbat discursul. Oricum, vreau să vă povestesc despre ucenicia pe care, pla, planul de ucenicie, care trebuie să dureze două luni și care ar trebui să fie folosite de cei între 15 și 20 de ani care au abandonat școala. Scopul acestor programe este ca tinerii să lucreze măcar puțin și să fie formați Există astfel de programe și la nivel comunitar. Uh, acestea sunt, nu sunt făcute de specialiști, ci de oameni din comunitate. În urma crizei și creșterii șomajului a apărut un program de activare care se numea Momentum și peste 50% din cei care au participat uh, nu mai primesc acum um, um, ajutor de șomaj, deci nu mai sunt șomeri. Până acum ne-am concentrat cel mai mult asupra celor care au de uh, câștigat în urma formării continue. Dar este clar că această formare trebuie să continue uh, pentru că uh, îmbunătățește economia și societatea. Până anul trecut eu am lucrat în domeniul educației și pot să vă spun că, în general, um, fondurile vin în educație acolo unde se pot și face bani. peste tot lumea ne întreabă ce note se obțin, câte premii se obțin. Și sunt de acord că, în general, trebuie să ne gândim și la banii pe care puteai să-i câștigăm printr-o anumită investiție. Dar, per total, dacă facem numai acest lucru, vom rata um, un anumit grup. Am zis că 90% termină liceul, dar există acei 10% pe care îi pierdem. Uh, sau mai există un mic grup care a început să lucreze în timpul crizei și care nu erau um, calificați, dar au acceptat un loc de muncă pentru ca să lucreze. Acum ei, um, practic, uh, nu și-au terminat școala și um, nici nu au niște competențe clare. Acum sunt marginalizați și consideră că numai infracționalitatea sau beneficiile sociale pot să îi ajute să continue să-și trăiască viața. Evident că este un procent foarte mic, dar cei marginalizați sunt cei care pot fi radicalizați. Și atunci aceasta este o problemă care ne vizează pe toți. Pentru formarea continuă trebuie ca beneficiarii să aibă acces la acest program, deci să aibă competențele necesare pentru a, a apela la acest program. Să revin pentru a apela la aceste programe trebuie să te pricepi măcar să conlucrezi cu reprezentanții lor. Dacă ar fi să ne uităm la programele educaționale care vizează numai obținerea de beneficii, ă, ă, ne vom da seama că acestea nu ajută. Trebuie să scoatem contabilii din ă, programele noastre, trebuie să ne concentrăm asupra grupurilor marginalizate și să punem la punct niște programe care să nu vizeze evaluarea, ci pur și simplu terminarea școlii singura, singurul indicator, singura măsură să fie numărul de persoane care au reușit să termine programul și acum au competențe. În plus, în general, orice program de educație pus la punct în țările noastre trebuie să se concentreze asupra unui singur obiectiv și anume toți cetățenii să devină cetățeni de plin și activi în societatea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și îmi cer scuze, dar nu avem foarte mult timp. Acum aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Forumului European al Tineretului, după care dau uh, cuvântul uh, eurodeputaților și nu mai avem timp pentru alți vorbitori, pentru că trebuie să se termine reuniunea la 12.30. Laura Lopez de la Forumul European When we ask the young people we work with. Mulțumesc, doamnă Costa. Când întrebăm pe tineri unde și-au acumulat competențele cele mai importante pe care le au, răspunsul e mai întotdeauna același, în afara școlii. Acest lucru ne arată cât de importante sunt organizațiile pentru tineret în ceea ce privește educația. S-a spus astăzi acest lucru și mă bucur și de asemenea că e nevoie de o schimbare în sistemul formal de educație. Educația formală, neformală trebuie să dezvolte abilități pentru viață. Ne referim aici la aspecte private și sociale. E nevoie de acele abilități sociale astfel încât să ducem o viață cu demnitate și să ne simțim împliniți. Și de aceea avem nevoie de competențe de a învăța, să fim bine pregătiți să facem față schimbărilor și să ne bucurăm de noile oportunități care sperăm că vor apărea pe parcursul vieții. Înseamnă să înțelegem că avem o responsabilitate comună pentru cei care oferă atât învățământ formal cât și neformal și trebuie să ne asigurăm că oferim o, o educație de calitate pentru tineri pe tot parcursul vieții vieții. Și apoi, finanțarea pentru uh, învățarea continuă și pentru învățarea de calitate ne arată că, într-adevăr, acesta este un sector cheie. Statele membre trebuie să fie și ele responsabile și să se asigure de acest fapt la nivel național. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, și încă două luări de cuvânt dar nu, înainte Ian Madison din partea Estoniei ia cuvântul și apoi colegul nostru. Mulțumesc! Pentru a da un răspuns bun la această întrebare, noi, în Estonia, credem că trebuie să învățăm unii de la ceilalți, mai ales de la statele din sudul Europei. Acolo problemele sunt dificile. În Estonia, noi am crescut cooperarea între angajatori și sistemele de uh, calificare vocațională. Când vorbim de sisteme de formare, atunci trebuie să știm că trebuie să le oferim studenților oportunități. Exact acest lucru îl vom face în Estonia în următorii trei ani. Noi dorim să le oferim celor aflați în formare oportunitatea de a pune în practică cele învățate, dar e nevoie de cooperare între școli și angajați, între uh, organizațiile de formare vocațională, trebuie să acordăm o mai mare atenție și acelora care au absolvit universitate, dar nu au experiențe de muncă. Cred că acesta e un domeniu în care îi putem ajuta, îi putem ajuta să se integreze mai bine pe piața muncii. Ar trebui să poată să muncească deja, încă de la început, și acest model a funcționat foarte bine în Estonia. Vă mulțumesc! Mulțumim colegul nostru Yves Duron. Euh, merci, Madame la Présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. În sistemul educațional îi învățăm pe elevi anumite depinde pentru niște mesei pe care ei nu știu dacă le vor avea sau nu. Trebuie ca ei să se poată adapta la piața muncii, așadar e nevoie de competențe transversale mai degrabă decât de simple cunoștințe. Poate că, într-adevăr, informatica este un instrument foarte important. Dar trebuie să avem o abordare foarte concretă. Vă mulțumim foarte mult. Spenare acum cuvântul. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă alătur celor spuse de ultimul vorbitor care vorbea de aceste stagii de formare. Am organizat o conferință săptămâna trecută cu niște companii și cu Forumul pentru Tineret European și există în acest domeniu și o alianță, o alianță pentru ucenici din anul 2013. Uh, Aceasta a luat naștere de la o inițiativă a Comisiei Europene. Foarte multe companii sunt angajate sub această inițiativă și le oferă tinerilor locuri de muncă și vorbim de sute de mii de tineri. Astfel, tinerii pot să-și dezvolte anumite competențe astfel încât să poată să se descurce pe piața muncii. Astfel putem să facilităm drumul dinspre școală spre viața profesională. Și pe viitor vom mai organiza astfel de conferințe, iar eu cred că acesta e un răspuns bun la provocările viitorului. Un sistem uh, școlar reformat e important pentru că oferă tinerilor posibilitatea de a se integra mai bine. Da, mulțumim, doamnă Zotrova. Foarte pe scurt, vă rog, spune doamna președinte, pentru că nu vom mai avea interpretare. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile din statele dumneavoastră, care sunt foarte interesante. Nici nici nu știu ce să adaug, pentru că toți ați vorbit despre cunoștințe, despre competențe, despre profesori, dar, de fapt, e vorba despre aceste noi cerințe în școli pentru a beneficia de pe urma rezultatelor din educația informală Trebuie să folosim școlile și pentru educația formală. E nevoie însă de foarte multe investiții. Știu că în Finlanda profesorii sunt plătiți peste salariul mediu, dar asta reprezintă o excepție pentru că în celelalte țări salariul profesorilor este foarte scăzut. Iată așadar întrebarea. Sunteți mulțumiți de salariile pe care le primesc profesorii în țările dumneavoastră? Doamna președinte, vă rog foarte mult să respectați limita de un minut. Regulă parola, nu e posibil. Fiecare un minut și nu mai mult, pentru că altfel vă voi lua cuvântul. Doamnă președinte, yeah, I think we are not yet married, so. Anyway, so. În orice caz, aș dori să adresez trei întrebări. După cum știm, Uniunea Europeană are o piață internă și acesta e un principiu foarte important și anume că forța de muncă să se miște liber forță de muncă pentru întreaga Uniune Europeană. După cum știm, educația în acest moment e de competența statelor membre. La nivelul Uniunii Europene putem folosi puterea noastră soft. Aș dori să întreb, ce părere aveți dumneavoastră? Avem nevoie de mai multă cooperare la nivelul Uniunii Europene sau poate de legislație? Și dacă da, ce fel de cooperare? De ce fel de cooperare e nevoie în acest moment? Mulțumesc! Vă mulțumim, Julie! Mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că m-am grăbit atât de tare mai înainte. Aș vrea să spun că e minunat să putem să auzim vocea tinerilor, tinerilor aici în această încăpere vorbind despre chestiuni atât de importante. Tinerii și organizațiile pentru tineri în ultimele zile au uh, fost uh, foarte active, au avut mai multe activități aici în Parlamentul European de la Bruxelles și vreau să le spun membrilor aleși la toate nivelurile să interacționeze așa cum trebuie cu acești tineri și cu organizațiile lor. Eu cred că avem mai multe de învățat decât au ei și trebuie să uh, le arătăm respectul de care au nevoie, pentru că ei vin cu niște abilități extraordinare la masa discuțiilor. Apoi vreau să spun că e fantastic să vedem că se pune accentul pe artă și creativitate astăzi la discuția noastră. Știm că aceste abilități sunt unele transferabile, sunt cele care ajută la crearea de uh, găsire de locuri de muncă, de care avem nevoie în Uniunea Europeană. Toate acestea sunt niște linii fine care ne duc spre crearea unui obiectiv final. Mulțumim foarte mult! Spune doamna președinte, Julie a lucrat pe un raport foarte important pe care îl menționam înainte. Răspunsuri, comentarii din partea experților, foarte pe scurt. Sorry, uh, just if you have some... Doar dacă doriți să adăugați ceva. Dacă nu, nu sunteți obligați să o faceți, pentru că aș dori să îi dau cuvântul ultimului vorbitor. Intervenție fără microfon care pentru noi și pentru dumneavoastră e foarte important, domnul Harald Gruber, care vine din partea Băncii Europene de Investiție și care este șeful um, sectorului care are de-a face cu economia digitală și educația. I anticipate, but they have to reply. Ah, okay. doesn't. Uh... <coughs> ok, I changed place. <laughs> Bun, îmi voi schimba locul. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește școlile digitale, avem nevoie de noi capabilități pentru profesorii noștri. Acesta este obiectivul principal pentru Finlanda în anii următori. Cum uh, vom schimba educația profesorilor noștri și de ce fel de noi capabilități au nevoie? Un lucru care nu a apărut în discuția de astăzi a fost în ceea ce privește Um, învățare continuă pentru pensionari. Există mulți pensionari care își uh, doresc să participe la um, viața profesională. De aceea eu cred că și ei ar trebui să aibă posibilitatea de a învăța noi lucruri și de a fi integrați pe, în forța de muncă. Da, vă mulțumim. Alte comentarii? Ce se întâmplă cu microfoanele? Îi rog pe interpret să mai rămână încă 5 minute, dacă e posibil. Mulțumesc foarte mult. Asta și, și la sfârșit vă reamintesc că vom face o fotografie de grup. Iar apoi vom lua prânzul împreună. Vă rog, domnule Gruber. După cum știți, am lansat un plan de investiții extraordinar la nivelul Uniunii Europene care are 24 de miliarde de euro și sperăm că vom ajunge mai departe și se vor activa 300 de miliarde de euro prin cofinanțare din partea statelor membre și din investiții din sectorul privat pe liniile directoare strategice care au fost identificate de Comisia Europeană și pentru prima dată educația apare în sfârșit în aceste programe. Așa că haideți să ne asigurăm că e o prioritate atât la nivel european cât și la nivel de state membre. E ceva ce ține de guvernanță aici, atât și de parlamentele naționale cât și de guvernanță. Și apoi ne mai dorim să existe și un cadru european în acest sens. Unele strategii trebuie să fie puse în aplicare printr-un cadru european. Și asta pentru ca noi să putem să le oferim investitorilor privați un semnal puternic, să le spunem că Europa își dorește să meargă înainte pe aceste chestiuni și ne dorim acest lucru și ne dorim să eliminăm diferențele care mai există și în ceea ce privește sectorul digital. Și acum îl rog pe domnul Gruber să ne spună despre câte ceva despre ce face deja Banca Europeană de Investiții și să ne spună câte ceva și despre proiectele viitoare. Sperăm că vom avea un uh, dialog continuu între noi. Mulțumesc foarte mult, e o mare onoare pentru mine să mă adresez în partea unui public atât de important. Aș dori pe scurt să vă spun câte ceva, nu chiar tot. Banca, nu voi spune mai multe, probabil o cunoașteți, e Banca Uniunii Europene, în proprietatea statelor membre. Ce face banca? Finanțează proiecte. Pentru ca un proiect să poată fi finanțat de această bancă, acesta în primul rând trebuie să aibă un cel politic și vă voi spune mai multe, dar proiectul trebuie să uh, răspundă la niște cerințe foarte importante, economice, tehnice și financiare. Banca nu ar finanța un proiect care nu ar uh, îndeplini aceste criterii. Apoi, în ceea ce privește volumele, foarte pe scurt, uh, în ceea ce privește ce finanțează banca în sectorul educației, vedeți aici că vorbim în special de infrastructură educațională, pentru că acesta este elementul care poate fi cel mai bine finanțat prin împrumuturi pe termen lung. Ce e foarte important e că Europa cheltuie mult prea puțin în ceea ce privește infrastructura pentru educație. Vorbim de 10% din buget. De fapt, în ultimii 10 ani am estimat că a existat o subcheltuire uriașă. Doar ca să ne găsim pasul și să vedem ce nu s-a cheltuit în ultimii ani, ar însemna niște investiții foarte mari, niște investiții foarte mari în infrastructura pentru educație. E un aspect cheie. Nu se pot face investiții bune în um, infrastructura pentru educație astfel. Aici vedeți ce a făcut banca în ultimul an, aproape 5 miliarde împrumuturi pentru sectorul de educație. Vedeți că e împărțit pe diferite uh, cicluri de educație în ceea ce privește și infrastructura. Și aici vedeți împrumuturile pentru sectorul educației. În ultimii ani vedeți că a crescut foarte mult. Sperăm că va continua să crească împrumutarea în acest sens, pentru că e nevoie să menținem competitivitatea Uniunii Europene și ceea ce investim în infrastructură, investim de fapt pentru viitor și s-a dovedit că are un impact de creștere economică acest tip de investiție. Aș dori să vă mai spun foarte pe scurt și despre o nouă inițiativă pe care a făcut-o banca, o face în ultimii doi ani în ceea ce privește abilități și locuri de muncă. Uh, este un program special pentru care să răspundă la problema cu șomajul în rândul tinerilor. Și ne uităm de pe două părți, cererea și oferta. Cererea cine angajează tinerii? IMM-urile. Aceștia sunt cei mai mari angajatori de tineri și sunt și cei mai flexibili pentru a-i angaja. În ceea ce privește oferta, aici ne gândim ce pot să facă tinerii, cu ce pot să vină pe piața muncii. Vorbim de abilități. Acestea sunt foarte importante. Tinerii trebuie să aibă abilități care pot să fie utilizate pe piața muncii Acestea sunt cei doi piloni pe care am, împreună cu Comisia Europeană am lansat această inițiativă. Inițial 6 miliarde fiecare, 6 miliarde Comisia Europeană, 6 miliarde BEI. Și apoi investițiile și abilitățile, acestea mergeau în special spre infrastructura de educație și uh, programele care vizează abilitățile de care nevoie pe piața muncii. Și aici puteți vedea detalii, oricum aveți și dumneavoastră documentele. Pe de cealaltă parte avem investițiile. Trebuie să existe împrumuturi bune pentru IMM-uri, cu condiția ca aceștia să angajeze tineri sau să ofere calificare vocațională. Acum, acestea sunt uh, rezultatele. Cum vă spuneau, inițial a existat o tentativă de acele 3 milioane 3 miliarde pe an prin aceste măsuri, dar vedeți că cererea a fost mult mai mare decât ne-am fi așteptat, așa că putem vorbi de acest program ca fiind unul de succes. Am avut și studii independente de consultanță și acestea vi le pot da pentru oricine ar dori să le consulte. Acolo veți putea găsi mai multe informații în ceea ce privește rezultatele acestei inițiative pentru tineri. Cred că eu mă voi opri aici astfel încât să putem discuta puțin. Mulțumesc foarte mult, uh, niște detalii foarte importante, domnule Gruber. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Președintele le mulțumește și interpreților acum și va continua în limba engleză. So one thing, if you have just one minute, or so imagine that you are, you are interested like me, just to know how uh, we